Okay, because none, okay. none of the vice chair was available. Possiamo dare inizio, colleghi? Dragi colegi, haideți să începem. Să îmi iertați această mică întârziere, dar începem. Suntem la punctul 13, producerea și punerea la, pia la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor. Aici raportor este Sergio Silvestris. Domnul Silvestris ne va prezenta raportul său cu privire la legea privind materialul de reproducere a plantelor, unde găsim elemente destul de controversate. Am uh, cerut departamentului nostru tematic să redacteze o notă tehnică pe care ați văzut-o probabil. Este vorba despre materialul de reproducere a plantelor și despre semințe. Se vorbește despre această piață ca despre o piață care e dominată de multinaționale, însă nota despre care vă vorbeam arată că majoritatea producătorilor, de fapt, sunt IMM-uri lucru semnificativ. Acestea fiind zise, domnule Silvestris, o să vă dau cuvântul ca să vă prezentați proiectul de raport, după care o să ținem dezbaterea și o să o să avem apoi și audierea pe această temă. Silvestris. Sì, grazie, <clears throat> grazie Presidente. Cari... Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, înainte să ascultăm mărturia experților care ne vor vorbi despre material de reproducere a plantelor și semințe, dați voie să vă prezint proiectul meu de raport. Este prima ocazie în care îl examinăm. Am avut deja un schimb în comisia noastră, dar aceasta e prima dată când discutăm pe text. Sper că cât mai mulți dintre dumneavoastră ați reușit să citiți textul proiectului și amendamentele pe care le-am înaintat față de propunerea comisiei. Mă voi referi la ele. Să vă spun însă mai întâi care sunt principalele idei ale raportului. Eu cred că propunerea comisiei e un document bun de plecare, însă mai sunt uh, câteva lucruri de adăugat sau de modificat, dacă sunteți de acord. O să rezum uh, cele mai importante puncte. Sunt uh, și cele pe marginea cărora am depus amendamente. Lucrul cel mai dificil a fost să clarificăm reglementările cu privire la materialul pentru piețele nișă. Asta în funcție de entitatea economică ce pune materialul pe piață. Este vorba despre companii extrem de mici care au sub 10 angajați și au o cifră de afaceri de 2 milioane de euro maxim. Însă cred că e greu să aplicăm aceste criterii sectorului agricol. Avem câteva cifre furnizate de Coreper, dar uh, decât să folosesc uh, aceste criterii sau această terminologie, eu aș prefera să găsim altă soluție. Ni se spune că materialul, deci, uh, pus pe piață de către aceste entități, entități care au sub 10 angajați și sub 2 milioane de euro cifre de afaceri, este material pentru piața de nișă. Dar uh, cred că asta înseamnă o limitare prea mare și raportându-mă la nota transmisă de serviciul nostru intern, cu privire la talia întreprinderilor care operează pe această piață, propunerea mea ar fi următoarea. Haideți să redefinim piața de nișă și să facem referire nu la companiile producătoare, ci la volumul producției, la cantitatea produsă. Eventual, comisia să vină cu un act legat în care să se definească această cantitate sau să se vorbească despre produsele care pot fi comercializate liber oriunde. Aceasta ar fi referitor la piața de nișă. În al doilea rând, vreau să mă refer la materialul eterogen Comisia a încercat să explice în detaliu ce înseamnă acesta. Și a avut suficient timp la dispoziție pentru a veni cu o definiție. Să nu uităm că din 2007-2008 se tot analizează această problemă. Acum, după 5 ani de studiu și analiză, Comisia vine cu un text care nu a întrunit consensul unanim producătorii bio nu sunt de acord cu definiția acestui material eterogen, deși ei sunt cei care ar trebui să beneficieze de pe urma ei. Așa că eu, în uh, proiectul meu de raport, încerc să clarific puțin ce înseamnă acest material, nu pentru că cei de la comisie n-ar putea să o facă, nu sunt în stare, ci pentru că e greu de găsit o definiție cu care să fie cu toții de acord. Eu am încercat să fac acest lucru venind cu o definiție generală pentru materialul eterogen. Dar sunt uh, dispus să cad la înțelegere cu cei care doresc să mai adauge ceva la această definiție. Însă, materialul eterogen trebuie să fie înregistrat în funcție de sistemul utilizat la acea perioadă pentru soiurile mai vechi. Asta este definiția comisiei. Este într-adevăr un sistem mai ieftin decât cel folosit în mod obișnuit și se poate baza pe cunoștințe practice obținute în timpul cultivării și utilizării recoltelor. Consultându-mă cu experți de la diverse asociații, cred că um, am uh, reușit să identific și vom putea cu siguranță găsi un acord la această definiție. În al treilea rând, am venit cu amendamente în ce privește valoarea agronomică și de utilizare, VAU. Așa după cum am spus și uh, data trecută când am avut primul schimb de opinii în comisia noastră, am spus că uh, se face o distinție la comisie între valoarea agronomică și de utilizare satisfăcătoare și valoarea agronomică și de utilizare durabilă. Noi nu facem nicio distinție între nivelul satisfăcător și cel durabil. Propun, deci, să avem o singură valoare pe care să o convenim. Aceasta să fie folosită ca bază pentru orice soi nou. Și uh, acest lucru a funcționat în trecut. Am văzut asta la ședințe, la întâlniri cu părțile interesate și cu operatorii. Nu văd de ce ar trebui să modificăm acest concept. Pentru că dacă rămânem cu distinția aceasta, nu facem decât să obținem, să aducem ceva ce e contrar scopului inițial al regulamentului. Ideea era să simplificăm. Dacă în loc de o categorie avem două, nu facem decât să complicăm și să creștem birocrația. De asemenea, în textul inițial Comisia a spus că acest uh, valoare VAU trebuie să fie stabilită de statele membre, cea satisfăcătoare, în timp ce valoarea durabilă să fie stabilită la nivel comunitar de agenția de profil. Însă, dacă reușim să rămânem cu o singură astfel de valoare, putem cere statelor membre să integreze noțiunile de durabilitate la nivelul lor iar autoritatea europeană să supravegheze autoritățile competente. Deci eu cred că, după ce m-am consultat cu toată lumea, se va putea obține un acord cu privire la o valoare unică VAU și Comisia pare gata să accepte acest compromis. Mai avem o problemă, materialul de reproducere pentru speciile ornamentale. Acestea pot fi folosite și uh, pe post de furaje, anumite flori, de pildă. Așadar, ar putea să intre în uh, sfera regulamentului dacă nu sunt definite separat. Aș uh, cere, deci, ca cele două să fie încadrate separat, pentru că aș vrea condiții mai puțin stricte pentru cea de-a doua categorie. În ce privește problema exporturilor, îmi pare bine că a fost în sfârșit abordată aici. Să echivalența sau echivalarea standard pentru materiale importate în Uniunea Europeană în timp ce exporturile noastre către țări terțe care nu au standarde în domeniu, acestea două nu se compensează. Credem că e mai bine să existe uh, o înțelegere posibilă între operatori la nivel individual. Ar fi preferabil. Cele 12 directive nu acoperă în prezent exporturile de material vegetal, dar regulamentul nou va face acest lucru. și aș vrea ca includerea exporturilor să fie reflectată și în celelalte acte legislative din pachet. Apoi, uh, în ce privește actele delegate, cred că Comisia ar trebui să folosească acte de punere în aplicare. Bun, asta a fost doar o introducere. Sper ca experții care urmează o să răspundă la câteva dintre ideile pe care le-am ridicat eu aici. Acum, în anexa 1 apare o listă cu specii ce sunt acoperite de acest regulament. Anexa 1 se referă la materialul de reproducere forestier. Ar trebui aici uh, să se facă o modificare. Nu sunt de acord cu actele delegate, ci cu procedura obișnuită, procedura ordinară. Vreau să-i mulțumesc domnului Cubis, care a fost la ședința aceea cu coordonatorii, cu raportorii din umbră, este o idee foarte bună de inclus în raport. Și acum, în fine, sunt gata să vă ascult observațiile și să vă răspund eventual, dacă doriți. Aș vrea să lucrăm împreună pentru a elabora un text bun. Vreau să mulțumesc Comisiei, Vreau să mulțumesc consultanților, asistenților, raporturilor din umbră, propriului meu uh, birou și secretariatului tuturor celor care m-au ajutat uh, la acest proiect de raport. Cred că aici uh, venim în sfârșit cu propuneri rezonabile și nu cu gargară ideologică. Așa că sper să putem să îl finalizăm cât mai curând. Președintele. Mulțumesc, vom deschide dezbaterea. Martin Heusling s-a anunțat, după care Karin Kadenbach. Ich danke Herrn Silvestris auch für die Bereitschaft. Da, vreau să-i mulțumesc domnului Silvestris pentru disponibilitatea de a accepta și alte amendamente. Cu siguranță va fi necesar, pentru că textul nu poate rămâne așa cum e. Aș avea câteva critici de făcut. Mă uit chiar pe ce s-a discutat data trecută, anume dreptul proprietarilor de teren. Nu credeți că am putea face ceva în sensul ăsta? pentru că nu e vorba doar de schimburi între proprietari de terenuri. Noi vrem să existe o garantare a libertăților, ceea ce nu apare în text. Apoi câteva criterii în plan ecologic. Este greu să menținem aceste standarde în timp ce alții nu le respectă mi se pare că se elimină niște posibilități. N-aș vrea să vorbesc uh, foarte mult despre nișe, dar cred că e nevoie de excepții pentru ele. În loc să răgim sfera, mi se pare că o restrângem. Până la urmă, cred că ne vom alege cu mai multe reglementări și nu cu mai puține. Până la urmă, tot acest domeniu al plantelor, domeniul vegetal, nu știu cum va funcționa. Companiile sunt cele care doresc controle? Nu văd de ce ar dori ele acest lucru. Doar din cauza că există amenințări, dăunătorii sunt cei care motivează aceste reglementări, mai sunt și uh, soiurile regionale. Știți cât e de greu să le definim. Cum sunt uh, ele definite sau clasificate? Pe zonă, pe regiune? Cum? Totul este foarte deschis interpretării. Deci aici puteți face îmbunătățiri. Asta, sigur, dacă vor fi scutiri, dacă vor fi derogări, ele trebuie să fie clare. Înțeleg că nu se vor eticheta hibrizii, dar acest lucru este important pentru agricultura bio. Tehnicile de producere, de a semințelor, care sunt controversate, trebuie și ele etichetate. Deci sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Aș fi vrut ca raportorul să dea dovadă de mai mult curaj, pentru că vrem să ușurăm sarcina agricultorilor și cultivatorilor. Am spus și data trecută, comisia vine cu tot felul de cifre care nu știu cât de bine sunt fundamentate și cu care eu nu sunt de acord. Există foarte multe companii mici, e adevărat, dar dacă vă uitați la cine le deține, o să fiți surprinși. Există companii care au un brand anume, un brand cunoscut, dar care nu mai sunt independente. Și piața de semințe e grăitoare. Azi dimineață ziceam că sunt 5-6 multinaționale care domină piața se impune să facem ceva în acest sens. Comisia vine cu o propunere, iar raportorul nu răspunde la această propunere. S-a spus că biodiversitatea scade. Din nou, raportorul nu vine cu o propunere, nu răspunde la această provocare. Deci eu zic că trebuie să să revenim și cu siguranță vor fi și alte critici, nu doar ale mele. Președintele, mulțumesc. Karin Kaderbach și apoi doamna Rodust. Mulțumesc. Comisia ne-a făcut o propunere cu privire la comercializarea uh, materialului de reproducere a plantelor. S-a discutat pe larg. Eu sunt pentru toate aceste propuneri. Doar de asta și suntem aici, nu-i așa? Știm că pe 4 decembrie expiră termenul de depunere a amendamentelor. Deci mi se pare că avem uh, foarte puțin timp la dispoziție pentru document atât de complicat. Eu sunt raportor din umbră și am analizat uh, foarte atentă această propunere, precum și textul colegului Silvestris. Am discutat cu mai mulți oameni, am fost la tot felul de uh, ateliere, de discuții și uitându-mă la propunerea pe care avem în față, cred că ea de fapt nu ne ajută să îmbunătățim starea de lucruri. Ar trebui să reducem birocrația, nu să o creștem. Da, poate că sună bine că unifici 12 directive într-un singur regulament, dar, de fapt, acest regulament intenționează să se aplifice nu la 250, ci la mult mai multe soiuri de plante. De fapt, se crește birocrația pentru că se aduc sarcini suplimentare autorităților competente. Se vorbește despre o reglementare mai inteligentă pentru alimente mai sigure, dar eu nu prea văd legătura asta directă. Uh, în ce avem în față. Ceea ce trebuie să facem, cred eu, este să ne uităm la sfera regulamentului propus, să comparăm cu sfera de aplicare a reglementărilor deja existente. Cred că, de fapt, statele membre își pierd marja de manevră prin această nouă propunere și regulamentul ar trebui să se limiteze la semințe și material de reproducere. Nu ar trebui să fie incluse și activitățile comerciale. activități ce fac obiectul prezentei directive și, în plus, ar trebui să ne limităm la operatorii profesioniști, cei care chiar vând semințe. N-ar trebui să-i includem aici și pe grădinari, pe cei care cultivă și colecționează semințe de plăcere. Nu văd ce rost are să extindem acest regulament la 300 de mii de soiuri de plante. Actualmente avem abia 250. Nu se insistă suficient pe biodiversitate. Noi trebuie să oprim cumva, să frânăm toată această birocratizare. Vrem obligații simplificate. Iar uh, reglementările acestea simplificate n-ar trebui să vizeze doar sorile vechi, ci și cele noi. Orice limitări geografice sau regionale trebuie eliminate. Mi se pare că e contraproductiv să existe cerințe generale aplicabile tuturor semințelor. Asta înseamnă că um, piețele de nișă vor fi anulate. Noul regulament trebuie să facă ceva împotriva concentrării de activitate pe care o vedem în acest domeniu. Dacă mă uit la piața Franței, de pildă, mă uit că sunt uh, foarte puține companii active. Acolo există dominație pe piață. Trebuie să îi ajutăm pe oameni să intre mai ușor pe piață. Se vorbește despre 10 companii care dețin aproape 90% din piață. Toate anchetele arată că ce vor consumatorii este varietate, diversitate inclusiv uh, varietate a gustului. În Austria există un lanț de supermagazine care a comercializat, a introdus la vânzare un tip, un soi foarte vechi de cartofi care în câteva zile s-a și epuizat. Deci, ce există cerere. Oamenilor trebuie să li se dea posibilitatea de a alege să opteze pentru soiuri tradiționale, soiuri regionale, de ce nu? Vom depune mai multe amendamente pentru că cred că este singura modalitate prin care putem proteja biodiversitatea. Mulțumesc, Karen. Doamna Rodos are acum cuvântul și apoi domnul Agniu. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să fac o declarație foarte lungă, vreau să mă refer la cinci chestiuni în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Silvestris pentru activitatea desfășurată și pe care ne-a prezentat-o și am niște întrebări de pus. Vorbea de varietăți de nișă. Poate că nu e foarte clar, mie nu mi-e foarte clar, poate îmi puteți spune dacă e posibil ca aceste varietăți uh, uh, de nișă, vechi sau noi, uh, care ar fi ele pe baza unei descrieri cum garantăm includerea într-o categorie sau alta? Și a doua întrebare, aprobarea acestor soiuri și monitorizarea semințelor va rămâne la latitudinea statelor membre, va fi o prerogativă a statelor membre sau nu? Colegii vorbeau de diverse criterii. Ce credeți despre cifrele pentru aceste soiuri de nișă care urmează să fie reduse? e nevoie de această testare extensivă cu condiția ca semințele să fie sigure pentru toată lumea. Și apoi, credeți că există vreo posibilitate, vreo garanție ca în viitor să avem soiuri pe piață care să nu fie modificate genetic? Și încă o întrebare ce se întâmplă cu protecția soiurilor? Dacă soiul nu mai este protejat, atunci soiul va dispărea de pe piață. Cum garantăm așa ceva? Mă refer în primul și în primul rând la soiurile mai vechi care ar trebui să existe pe piață. Dacă ați putea să-mi răspundeți la aceste întrebări, ar fi foarte bine. Și atunci nu o să mai trebuiască să înaintez niciun fel de amendament. Altfel, o să vă dau mai mult de lucru. Mulțumesc. Acum domnul Agniu și apoi domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe subiectul acesta am primit enorm de multe e mail -uri. Noi dăm numele de directiva privind semințele de grădinărit. Iar Comisia nu putea să-și pună, să-și dea mai bine cu stângul în dreptul discutând această chestiune și propunând această legislație, pentru că a alienat o serie întreagă de persoane în Marea Britanie care până acum nu își puneau problema uh, Uniunii Europene, dar care acum are un impact uh, asupra vieților. Uh, Se spune în Marea Britanie că Eh, de fapt, eh, gospodăria unui om eh, este castelul lui, iar dacă l ataci în grădină, l-ai atacat în castel și trebuie să ne punem întrebarea unde e criza, de ce atâta scandal, de ce toată precipitarea asta, toată graba asta cu legislația asta. S-a apărut vreo o boală nouă care să fi scăpat din grădina cuiva și care să distrugă, eu știu, uh, culturile din Marea Britanie și grădinile din Marea Britanie. A pus cineva, eu știu, uh, în produsele agricole care se vând la piața dânsat și care a dus la vreun rău în toată țara, nu din câte știu eu. Toate astea se întâmplă doar din dorința Comisiei să legisleze toate uh, aspectele vieții noastre, să legifereze toate aceste aspecte. Și sigur există foarte multe semințe și material reproducător pentru plante care au dispărut de pe piață pentru că există un precedent acum vreun an sau doi sau poate mai mult de când am fost ales eu ce oricum. Exista legislație care propunea reînregistrarea pesticidelor, așa încât foarte mulți operatori economici nu mai produc pesticidele respective, pentru că acele costuri implicate de înregistrare erau prea multe. Și din cauza asta sunt foarte multe boli care se răspândesc uh, la țară în Marea Britanie și probabil acest lucru se va întâmpla și aici. Lumea nu va mai putea să obțină semințele de care are nevoie. Și vreau să pun o întrebare. Marea Britanie, dacă Marea Britanie ar fi uh, inițiat o asemenea legislație, bine, răspunsul la întrebarea asta este nu clar. Mulțumesc, domnule Agnew, domnul Dorfman și domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am ascultat ce a spus raportorul cu atenție. Și am ascultat și ce au spus colegii mei. În ce privește ideile, nu suntem foarte departe unii de alții, suntem cu toții de acord asupra multora dintre ele. Că, și anume, cei care cultivă sau produc semințe sau plante sau material de reproducere pentru plante, și nu sunt profesioniști, sunt, nu cad în competența acestui regulament. Dar dacă citesc articolul 2 și articolul 3, mi se pare că propunerea uh, se referă și la chestia asta, pentru că în articolul 2 se spune că regulamentul acesta nu se referă la cei care nu sunt profesioniști în acest sector al reproducerii uh, plantelor, deci agricultori. Cei care, eu știu, fac un schimb cu vecinii, un schimb de semințe cu vecinii sau un grup care face lucrul acesta ca hobby. Ei sunt uh, scutiți. Deci trebuie să precizăm mai bine lucrurile ca să, să înțeleagă foarte clar ce înțelegem prin uh, această propunere legislativă. Am impresia că suntem de acord cu toții când spunem că nu dorim ca regulamentul acesta să cuprindă pe cei, să-i cuprindă pe cei care nu sunt profesioniști în acest domeniu. Programul cel mai important este problema nișei, pentru că sunt de acord cu colegul Silvestris. Nișa, așa cum este definită în propunerea comisiei, nu este o nișă. Nu e nișă pentru că e o întreprindere mică. Eu vin dintr-o regiune unde există milioane de plante milioane, milioane de soiuri de măr, dar uh, uh um, aceste întreprinderi au câțiva salariați și cifra de afaceri este foarte mică și toate produc plante care trebuie să fie certificate pentru că cei care cumpără merele astea, un anume soi de mere, trebuie să fie sigur că planta e chiar ce este și nu vor să riște că o să cumpere o plantă care nu este identificată sau care nu este certificată și după trei ani descoperă că e altceva decât ceea ce, ce i s-a vândut sau i s-a promis. Deci nișa nu poate fi definită în funcție de mărimea întreprinderii, pentru că și o întreprindere cu 100 de salariați și cu o cifră de afaceri de 100 de milioane poate să producă un soi veche de mere și acolo este realmente o nișă. Iar, deci, dimensiunea întreprinderii nu definește nișa. Trebuie să găsim o definiție mai bună pentru nișe și sunt de acord cu cele spuse de Silvestris aici. Și poate că audierea pe care o vom avea în continuare ne va ajuta să definim mai bine conceptul de nișă. și care trebuie să fie scutită de aplicarea acestui regulament. De asemenea, cred cum să spun că partea cea mai importantă din acest regulament și nu trebuie să uităm acest lucru, este agricultorul. Agricultorul care cumpără niște semințe sau o, o mlădiță de, vie, de viță de vie și care are dreptul să obțină acel soi pe care dorește să-l cumpere și lucrul acesta nu funcționează decât dacă materialul reproducător pe care l-a cumpărat este certificat. Adică există o piață de nișă care trebuie să fie gestionată diferit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! domnul Iar și apoi domnul Lyon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă, îi mulțumesc raportorului care se ocupă de o problemă cu atâta pasiune. Comentariile scrise pe care le-a primit uh, arată acest lucru. Nu numai uh, lui, dar și nouă. Vreau să revin la cele spuse de domnul Dorfman. Să nu uităm să nu uităm pe operatorii care doresc să obțină material omogen. Vreau să cumpăr semințe certificate și trebuie să fie ale unui produs omogen, adică ceea ce obțin eu să fie omogen. Deci calitatea seminței trebuie să fie garantată. Nu se pune problema, nu poate să se pune problema să se piardă calitatea. Și apoi, nișele, piețele de nișă, aici am depus o întrebare adresată domnului Silvestris. O piață regională, ce este piața regională? Dacă vorbim de un soi vechi regional, Uh, un operator ar fi foarte tentat să producă, să-l producă în cantități mai mari dacă vede că acest soi are succes pe piață. Și eu sunt pentru menținerea soiurilor vechi, existente deja. E vorba de plante care se cultivă uh, de multă vreme, dar nu putem să aplicăm norme diferite. Trebuie să existe niște criterii clare Sunt de părere că agricultorii noștri bio, în momentul în care cumpără semințe, trebuie să aibă certitudinea că produsul va fi omogen. Fie că e vorba de soiuri uh, suplimentare sau nu. Trebuie ca semințele să fie omogene. Dar îmi pun următoarea întrebare. Ce este o piață de nișe? Uh, este cumva o piață regională? Și apoi, uh, domnule Dorfman, ați uh, pus următoarea întrebare. Cum să facem o deosebire foarte clară între ce este industrial și ce nu este industrial, ce este comercial și ce nu este comercial, ce este hobby și ce nu este hobby. Dacă îi dau semințe vecinului, nu trebuie să fiu supus unor sancțiuni. Deci formulările din acest act normativ trebuie să fie foarte clare și trebuie să îmbunătățim propunerea Comisiei. Și ultima problemă adresată raportorului. Considerați că uh, acum, având în vedere propunerea existentă, am, uh, avem suf, ținut cont suficient de mult de ideea de varietate, de ideea de soiuri diferite. Vorbim de produse silvicole care trebuie tratate diferit și apoi trebuie să facem deosebirea între cereale și fructe. Și aici sunt anumite lucruri care mie nu sunt deloc clare, mai ales în ceea ce privește menținerea soiurilor mai vechi. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter! George Lyon are acum cuvântul și apoi doamna Stadler. Mulțumesc, îl felicit pe domnul Silvestris pentru acest raport. Cred că mergem în direcția corectă în multe domenii și cred că amendamentele pe care le vom înainta vor porni de la ce a făcut deja domnul Silvestri. Punctul de pornire este să ne amintim că sistemul uh, pe care îl avem în Europa a mers destul de vină și a dus la prosperitatea Uniunii Europene și la dezvoltarea soiurilor care sunt atât de importante și cu ajutorul cărora am hrănit uh, Europa și am exportat în restul lumii. Deci punctul de pornire uh, în ceea ce privește consumatorii, agricultorii, este să ne asigurăm că ceea ce e afară pe gard, înăuntru e viu și natural. Și trebuie să ne asigurăm că ce se pretinde acolo este garantat și este verificat așa cum trebuie. Pentru că uh, fermierul când cumpără semințele se așteaptă la niște rezultate și trebuie să uh, primească rezultatele la care se așteaptă. Asta este esența uh, afacerii acesteia în Europa. Cred că trebuie să avem Uh, să adaptăm această legislație pentru uh, producătorii mici de nișe, dar trebuie să ne asigurăm că ajungem la un echilibru, un echilibru corect și să nu acordăm prea multe uh, derogări, prea multe excepții eu știu, gândindu-ne la și permițând astfel unor companii să scape de înregistrare sau să scape de ideea de testare a semințelor. Deci aici cred eu că e marea problemă, să găsim echilibrul corect pentru a ne putea atinge scopul și pentru a putea defini ce este un producător de nișă. Am auzit de, eu știu, uh, agricultorii care schimbă între ei semințe. Probabil că există, nu știu dacă se întâmplă așa ceva. Eu bănuiesc că cei mai mulți își vând semințele unul altuia, dar în fine. Cum spunea domnul Dorfman mai devreme, ideea de a defini nișa în funcție de mărimea întreprinderii mi se pare un instrument uh, cam prost, ar trebui să rafinăm chestiunea și să refinăm definiția. Și trebuie să venim cu o propunere credibilă în acest sens. O să încercăm să introducem niște modificări ale acestei definiții. Uh, apropo, cum a făcut și domnul Silvestris. Merită să ne amintim că uh, Uh, e cam ciudat aici să spunem că în Europa acest domeniu e dominat de câțiva importanți judecători de pe piață și că sunt doar câțiva mari producători de semințe. Trebuie să recunoaștem că aceste reguli și regulamente trebuie să se aplice celor mici, uh, sutelor de producători de semințe care trebuie să prospere pe piață. Ideea că tot domeniul e dominat de trei sau patru mari actori, e greșit după părerea mea. Trebuie să ne amintim și biodiversitatea. Biodiversitatea este determinată de consumatori, nu de crescători, nu de agricultori ei, uh, aceștia nu cultivă o anumită plantă uh, pentru că vor, ci pentru că se cere la piață. Deci consumatorul, cererea consumatorului este cel care impune biodiversitatea. Asta este realitatea pieții. Niciun uh, agricultor nu o să crească o plantă pentru că are așa el chef să o crească, ci nu e nimeni care să-i o cumpere. Deci trebuie să fim foarte atenți când facem asemenea propoziții despre biodiversitate. În fiecare an adăugăm noi soiuri la biodiversitate, dar e diferită de biodiversitatea din piață, care este determinată de consumatorul care vrea să cumpere de la supermarket, oare ce vrea el să cumpere. Și vom introduce niște amendamente care sperăm noi că vor îmbunătăți textul și uh, îl vor dezvolta. Mulțumesc foarte mult! Molto bene, grazie Giorgio, onorevole Stadler e poi Mulțumesc. Domnul Stadler și pe aceea domnul Tarabella. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la ce a spus colegul Agnew. Și eu cred că nu există niciun motiv pentru acest uh, regulament, uh, doar că protestele pe care le-am uh, auziți sunt foarte puternice și foarte stridente. Uh, colegul Canva a vorbit despre reacții. Uh, oamenii au fost foarte critici în Austria. Este complet inutil. Nu există niciun motiv pentru asta. Nu e nicio epidemie, niciun eveniment major în agricultură care să ceară așa ceva, nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu e vorba de interesele industriei agricole. Ascultați ce a spus uh, colegul Dorman. Chiar și acum, dacă cumperi semințe, poți să dai în judecată pe cel care ți l-a vândut dacă nu sunt semințele ceea ce pretind că sunt, ce pretinde vânzătorul că sunt. Deci nu mai avem nevoie de legi suplimentare. Nu avem uh, această diferență între ce se pretinde că sunt semințele și ce sunt realmente. Deci nu, e, nu, nu e ca și cum ar fi nevoie de această schimbare așa. Dacă poți dovedi că ți s-a vândut altceva, poți să mergi în justiție. Deci nu avem nevoie de asta. E o procedură suplimentară. Pur și simplu va scoate oamenii de pe piețe pentru că va crea noi obstacole, noi bariere. Birocrația e ok pentru cei care au aparatul care să se ocupe de asta, dar micii producători nu pot face, nu au această capacitate și ei vor fi scoși de pe piață. Deci nu sunt companii uriașe cu poziție dominantă pe piață. Întotdeauna micul producător, oamenii care se ocupă de produse de nișă, vom avea produse omogene certificate, totul în interesul în mare industrie agricole. Așadar, populația este împotriva acestei tendințe și este un lucru bun. Deci sunt de acord cu colegul Silvestris că trebuie să amendăm acest document Nu ar trebui să reducem numărul de micro-întreprinderi extinzând acoperirea acestei preved- acestor prevederi. Din potrivă, dacă facem asta, trebuie să ne concentrăm doar asupra marilor companii care domină piața. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Marc Tarabella și apoi domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi multe de spus în ce privește acest regulament care ar trebui să înlocuiască 12 directive și eu, un cu ambițios, sigur. Putem fi seduși de ideea de simplificare când se prezintă așa lucrurile, dar dincolo de asta există unele preocupări și unele probleme pe care le pune acest proiect și lăsând la o parte multe articole, vom avea o audiere după aceea, deci nu vreau să iau prea mult timp. Aș vorbi de articolul 3 legat de comercializare, dar vreau să mă focalizez, să mă concentrez pe trei articole. S-a vorbit deja de articolul 36 privind materialul pentru piețele de nișă cu o derogare pe care, domnule raportor, ați modificat-o bine și care este rezervat micro E evident prea limitator, pentru că avem impresia, în mod normal nu sunt paranoic, dar avem impresia că dată fiind marea concentrare care s-a produs de-a lungul timpului în această lume a uh, comercializării semințelor, fie că e vorba de semințe pentru agricultură la scară mare sau pentru grădinăritul amator, deci mă refer la toată panoplia subiectelor evocate în această comisie, e bine, această concentrare s-a făcut de-a lungul timpului și aici trebuie să fim coerenți față de alte chestiuni pe care le apărăm la nivel european, mai ales în Comisia Econ, începește micile întreprinderi și IMM-urile. Ce am senzația că cuvântul niș, de nișă corespunde cuvântului uh, simpatic. Dar totuși acestea sunt IMM-uri care ar trebui să crească și sperăm să se dezvolte și consumatorii, să nu uităm, cer aceste varietăți dar și aceste tipuri mai vechi de semințe care revin din nou la modă. Deci de ce să limităm la 10 număr de angajați și la 10 milioane cifra de afaceri, dacă după câțiva ani ajung la 50 de angajați și 100 de milioane cifra de afaceri, cu atât mai bine. Asta înseamnă că au contribuit la dezvoltarea uh, lucrurilor de muncă în zona respectivă. Deci are un caracter limitativ care nu mi se pare de bun augur. Apoi articolul 57 se referă la varietățile cu descriere oficială cunoscută, descriere care evident e complicat de găsit și de implementat, dar pe de altă parte vorbim de varietăți care trebuie produse în regiunea lor de origine. Și aici văd o limitare. Uh, Roșia neagră de Crimea nu, nu mai e ca în Crimea, din nefericire. Și pot să vorbesc de tot felul de varietăți regionale care au fost transplantate în alte teritorii, poate că au aceeași origine, dar au, uh, s-au dezvoltat într-o varietate specială, gustul a evoluat, uh, s-a schimbat. De, foarte bine, asta duce la mai multă diversitate. Deci, iată, iar o, o limitare care nu mi se pare de bun augur. Sigur, nu vreau să intru în detalii, dar fie cu acest regulament obligăm mici operatori să aibă uh, evoluții și uh, regiunile din Europa, fie abandonăm uh, ideea de conservare, fie uh, păstrăm uh, lucrurile care s-au dezvoltat de-a lungul timpului. Deci mi se pare important ca să putem uh, modifica și face regulile mai suple. Și aș vorbi apoi de articolul 135-136 privind drepturile de înregistrare a varietăților în cataloge. Evident, aici nu se face nicio excepție cu varietățile aparținând uh, domeniului public. Dar trebuie să recunoaștem aceste varietăți pentru că sunt mult mai uh, vechi decât uh, cele care au fost brevetate mai târziu și nu discut aici că cum s-au arogat aceste drepturi, dar nu trebuie să ne arogăm drepturi asupra unor plante care au fost multiplicate și transmise de grădinari și de agricultori și care în mod independent deci nu e un circuit paralel, ele există și trebuie să existe și în viitor. Și închei spunând că am avut catalogul Vilmoran de la începutul secolului 20, o adevărată comoară. Și văd acolo că sunt 50, 60, 70 de pagini despre mazăre. Și mazărea există și astăzi. Doar că în același catalog, mă rog, a fost cumpărat de o altă companie și mai departe, acum mai avem 5-6. Deci Față de această concentrare, eu cred că trebuie să fim atenți și să punem o contrapondere ca să poată să existe toată lumea, dar mai ales amatorii, grădinarii amatori și întreprinderile mici și mijlocii care trebuie lăsate să se dezvolte. Și, sigur, în acest dosar voi depune unele amendamente care sper că vor primi sentimentul noastră și sigur vom avea Uh, discuție și sper să fim deschiși cu toții la dialog. Mulțumesc, Marc. Dau acum cuvântul lui Michel Dantin. Înainte de asta vreau să salut o delegație de la Universitatea din Bari, împreună cu extraordinarul rector al Universității Antonio Riccio. Vă mulțumesc că ne vizitați. Michel Dantin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, așa cum se întâmplă adesea în Parlamentul European, de câteva săptămâni acest dosar face obiectul unor dezbateri foarte aprinse. Vreau să spun că mi se pare inacceptabil că suntem obiectul unei campanii cu toții. E prea ușor să dai click ca să-ți exprim punctul de vedere. Și vă spun sincer că eu personal nici nu mai țin cont de toate aceste campanii care mobilizează pe asistenții mei și pe asistenții colegilor și mai dau, dau mai multă atenție celor care au curajul să-mi scrie decât celor care au curajul să dea click pe internet într-o campanie. Cred că în acest dosar trebuie să dăm dovadă de mult pragmatism. Dezbaterea privind uh, cel puțin lumea agriculturii, asupra, lumii, asupra amontelui în agricultură, este similară cu dezbaterea uh, privind avalul agriculturii, să spunem așa. Am discutat aici produse convenționale, produse cu un circuit uh, scurt și așa mai departe. Cred că, de fapt, suntem în aceeași dezbatere în ce privește problema amontelui. Pe de o parte, trebuie să îi asigurăm pe marea masă de agricultori care în actul comercial de a cumpăra semințe au nevoie de siguranță în ce privește omogenitatea, calitățile sanitare, rezistența declarată a semințelor. Ne trebuie în același timp trebuie în același timp să păstrăm libertatea fiecăruia și mai ales a amatorilor de a utiliza varietățile pe care doresc să le utilizeze. Și în plus, și fac legătură cu ce am spus în această dimineață, cred că toți avem nevoie pentru viitor de păstrarea diversității genetice. Așadar, nu cred că trebuie să facem uh, o legislație care îl omoară pe unul ca să-l protejeze pe altul. Uh, cred că trebuie să găsim un echilibru care să permită unora să se dezvolte și să lase și pe ceilalți să trăiască. Însă începe și dezbaterea între mici și mari. Pentru că poarta deschisă celor mici nu înseamnă nimic. Poți să fii mic, având un singur produs de comercializat, dar să fii foarte mare pe acel produs, sau poți să fii mic pentru că ai o, produci o serie, multe produse, dar în cantități foarte mici. Și sigur, unii au început fiind mici și au devenit mari. În special e cazul șarlatanilor și cred că regulamentul care lasă o libertate celor pe care îi calificăm de mici, fără să fim peorativi, trebuie totuși să ofere și un minim de siguranță ca să evităm ca nu cumva mâine, în viitor, să lăsăm loc pe solul european tot fel, la tot felul de vandalisme economice. Președintele, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc pentru tuturor celor care au intervenit. Cred că am uh, dat dovadă de multă atenție și sensibilitate față de o temă extrem de importantă și colegul Silvestri s-a pregătit totuși o bază importantă de discuție și acum voi da rapid uh, cuvântul reprezentantului Comisiei Uh, Direcția Generală pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor, Eric Bodler și după aceea îi voi da din nou cuvântul lui Sergio Silvestris ca să răspundă la toate comentariile făcute. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E un subiect care stârnește multe pasiuni, dar doream să reafirm în fața noastră ceea ce am spus deja, și anume că atunci când am scris acest proiect, aveam în minte, evident, dorința de simplificare, faimoasele 12 directive despre care au vorbit unii dintre noastre, dar mai ales creșterea flexibilității proceselor de certificare și încurajarea biodiversității. Mai mulți dintre noastre au spus-o, în special în funcție de aceste întreprinderi mici sau mari, dorința noastră a fost să facem în așa fel încât aceste micro-întreprinderi care comercializează semințe cu uh, un număr mic de angajați să nu dispară, uh, să nu fie practic privite de concurența marilor întreprinderi. Am dorit de asemenea să încurajăm producția locală, circuitele scurte. Uh, și e motivul pentru care am exclus din domeniul de aplicare al acestei directive schimburile gratuite între persoane. Și prin asta vizăm evident agricultorii care pot să facă schimb de semințe, dar și amatorii care cresc flori, grădinari amatori care fac schimb de semințe. Am vrut să protejăm tot acest uh, imens patrimoniu genetic. Nu doream să ajungem un catalog de specii cu număr redus de varietăți. Absolut nu. Nimeni din această sală nu dorește reducerea diversității și cu siguranță Comisia nu o dorește. Mai ales că, de altfel, fie că e vorba de colegii de la Direcția de Mediu sau de Agricultură, noi toți am încurajat uh, agricultura biologică, diversitatea, biodiversitatea, uh, protecția speciilor pe care dispariție, etc. Așadar, dorim să oferim un nou cadru juridic care să dea mai multă securitate acestei piețe de nișă, acestor uh, vechi soiuri și varietăți. Suntem uh, cu toții de acord cu intervențiile domnului Hoffman și azi că oricare ar fi dimensiunile unei întreprinderi, fie că e vorba de una mică sau de una mare, acesta trebuie să ofere celor care le cumpără semințele Uh, fie că e vorba de agricultori profesioniști sau de grădinari amatori, trebuie să ofere semințe de calitate care să corespundă în mod real alegerilor consumatorului, astfel încât cei care cumpără aceste semințe sau plantează arbori să nu se trezească la sfârșitul sezonului sau cu, după câțiva ani mai târziu, dacă e vorba de arbori, cu, să nu se trezească cu produse pe care n-au vrut să le cumpere. În schimb, dar asta e într-un alt text, am dorit în cazul micro-întreprinderilor, deci sub 10 persoane, să le excludem uh, de la plata redevenței de inspecție din partea autorităților, pentru că toate aceste probleme de certificare, evident, necesită intervenția autorităților oficiale ale statelor membre, care trebuie, intervenție care trebuie finanțată, plătită. Și de aceea am, plătit într-un alt, am propus într-un alt text privind controlul, exceptarea redevenței în cazul acestor micro-întreprinderi. Aș vrea de asemenea să insist asupra acestui text care oferă în mod evident o nouă imagine juridică începește comercializarea de semințe, dar trebuie să ne uităm foarte bine la excepțiile din articolul 1. E important pentru că ar putea satisface, ar putea calma multe angoase și preocupări și probleme care au fost evocate astăzi. Domnul Lyons a recunoscut importanța sectorului semințelor în Uniunea Europeană. Acest sector este un sector lider la nivel mondial. Europa exportă semințe în toată lumea, mai mult decât orice altă țară sau orice alt grup de țări din lume. Și motivul pentru asta este calitatea și seriozitatea întreprinderilor care comercializează aceste semințe la nivel internațional. Nu fără motiv, marile întreprinderi internaționale sau întreprinderile mici și mijlocii sau naționale, regionale, uh, oferă o imagine extrem, extrem de completă și mă gândesc acum la Uh, mazărea invocată de domnul Tarabella și dacă acestea au dispărut din catalogul Vilmora, e poate pentru că nu le mai cumpără nimeni. Dar sunt sigur că există schimburi între amatorii luminați care folosesc varietăți care nu mai apar în aceste cataloge oficiale. Și obiectivul acestui regulament este evident și acela de a ajunge la un echilibru între profesioniști și amatori, între marile companii și micile companii. E dificil, există multă opoziție și multe pasiuni. Există și foarte mulți bani la mijloc, dar acest echilibru, așa cum a reamintit domnul Danta, este un element indispensabil. Și voi încheia dându-vă trei cifre. 70% din întreprinderile care comercializează semințe de legume sunt micro-întreprinderi. 80% din companiile care comercializează plante ornamentale sunt micro-întreprinderi și 90% din societățile care comercializează uh, plante vițe de vie sunt micro-întreprinderi în Uniunea Europeană. Așadar, vedeți că acest sector nu este înghițit de marile întreprinderi pe care, sigur, cineva poate să le stigmatizeze, ci mai degrabă este dominat de aceste micro-întreprinderi sau mici întreprinderi și e important să le dăm un cadru juridic în care să aibă securitate juridică și să existe de asemenea uh, siguranță pentru cei care cumpără semințele, profesioniști sau amatori, Uh, asupra faptului că ei cumpără semințe certificate și care corespund catalogelor. Iată, domnule președinte, ceea ce doream să vă spun în acest moment și, evident, suntem gata să lucrăm, să colaborăm cu domnul Silvestris, raportorul și cu raportorii din umbră, ca să putem îmbunătăți acest text. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau din nou cuvântul domnului Silvestris pentru a răspunde la comentariile făcute. Sergio. Grazie, președinte. Innanzitutto... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, țin să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut observații foarte utile în timpul acestei dezbateri. De asemenea, și eu vreau să îi salut pe cei care au venit aici de la Universitatea Bari și pe experții pe care avem invitați. Mă bucur că ei sunt aici pentru că sunt oameni foarte pregătiți în domeniul lor, așa că mă bucur să-i pot saluta. Aș vrea să răspund la observațiile făcute de unii colegi, domnul Stadler și domnul Agnew. Nu eu sunt cel care am venit cu inițiativa acestui regulament. Poate că nu este cel mai oportun moment din punctul dumnealor de vedere. Da, n-a apărut nicio nevoie vitală să modificăm chiar acum reglementările ce se referă la piața de semințe. Însă, dacă s-a făcut acest lucru, s-a făcut. Încep cu domnul Hoisling. Îmi pare bine că dă dovadă de una, un astfel de spirit de cooperare. Am discutat de mai multe ori și, așa cum uh, bine spune, nu încercăm să obținem avantaje pentru producători, pe de altă parte nici nu vrem să restrângem utilizarea materialelor pe piața de nișă. Eu cred că e nevoie de reglementări pentru achiziții, pentru cei care vor să cumpere domnul Dorfman s-a referit la cei care merg și cumpără de pe piața locală, în special plante, nu semințe. Ei bine, companiile mici uh, sunt uh, automat catalogate drept producători de nișă, ceea ce înseamnă că ar putea să circule foarte mult material necertificat și necontrolat. și care ar putea avea o influență în anumite zone, ar putea să-i afecteze pe producătorii mici. Deci ar trebui să existe un echilibru să îi protejăm pe micii producători, să nu le impunem birocrație suplimentară, în același timp să nu încurajăm abordările monopoliste. Vreau să protejez uh, consumatorii și cumpărătorii în fața multinaționalelor. Un lucru pe care îl salut este că aproape cu toți, dacă nu chiar toți, suntem de acord că definiția unei companii de nișă trebuie să includă și dimensiunea unei astfel de companii, dar pericolul este să dăm naștere la tot felul de speculații. Dacă impunem un prag maxim, o cifră de afaceri de, să zicem, 2 milioane maxim. De ce 2? De ce nu 1,2 sau 1,9? Sau un număr de angajați? Ei bine, e foarte posibil ca unele companii care nu doresc să li se aplice regulamentul acesta să profite și să se divizeze, să zicem, o companie care vrea să evite acest regulament se poate despărți în două ca să îl eludeze. Domnule Hoisling, aveți dreptate atunci când criticați chiar dacă această prevedere pe care o criticați nu este cea mai potrivită, cred că totuși e nevoie de o prevedere. Doamna Kadenbach, noi nu încercăm să birocratizăm. Vrem să sprijinim biodiversitatea. Acesta e apărată și de consumatori, pentru că consumatorii și cererea de piață ajută la diversificarea cererii. Iar acest lucru e în favoarea biodiversității. Dar uh, putem să discutăm împreună cu dumneavoastră amendamentele în acest sens. Sunteți raportori din umbră, așa că nu văd nicio problemă. Doamna Rodos a pus cinci întrebări. O să vă dau uh, răspunsuri detaliate, atât uh, în ce privește întrebările adresate mie, cât și cele ce vizau textul comisiei. Mi-a transmis că dacă răspunsurile sunt suficient de clare, nu va mai depune amendamente, așa că e în interesul meu să nu mai fac uh, atâta muncă. Voi încerca să vin cu răspunsuri clare. În ce privește piețele de nișă și uh, definiția aceea care ar trebui să includă o, un volum de producție pe an sau un nivel? E bine, astea mai trebuie discutate, dar eu prin amendamentele mele am încercat să mă asigur că se poate comercializa material nou și pentru soiurile vechi. Articolul 57 spune că ar trebui să existe reglementări mai puțin restrictive pentru soiurile vechi. Acest lucru e garantat. Acest lucru garantează și biodiversitatea. În ce privește OMG-urile, n-aș vrea să deschid o întreagă discuție. E un aspect ce ține de siguranță. Siguranța este un lucru cardinal aici. Ideea este să asigurăm, să dăm unele garanții pentru cei care cumpără astfel de material. Domnule Dorfman, vă mulțumesc pentru observațiile detaliate. Sigur că și eu le împărtășesc. Dar în proiectul meu de text vorbesc despre piețe locale, nu regionale. Nu se înțelege încă foarte bine ce este o piață locală. Dar vom dezbate mai târziu și uh, în cursul dezbaterii noastre sper să putem să cădem de acord asupra unui înțeles. Să vedem dacă și ceilalți membri din comisie sunt de acord. Tot domnia sa a spus că dorește o distinție clară între operatorii profesioniști și grădinarii amatori. Să nu uităm că în cadrul PAC ne-a luat patru ani să definim ce înseamnă fermier profesionist. Până la urmă am lăsat definiția la latitudinea statelor membre. Dacă aici am reușit să definim ce înseamnă un operator profesionist și ce nu, cred că ar fi de fapt o minune nici cei care au discutat uh, pacul n-au reușit să facă o astfel de distinție. Cei care sunt fermieri activi au fost definiți, însă toți ceilalți nu. În ce privește fructele, da, mai este o problemă, vom, o vom discuta mai târziu, e bine că ați pomenit-o. Domnule Lyon, cred că suntem aproape de un consens. va trebui să încercăm să obținem un echilibru pentru a nu permite companiilor să abuzeze de acest regulament. În același timp, însă, protejând micii producători, nu vrem să le impunem birocrație suplimentară. Domnul Tarabella a făcut patru comentarii cu la patru articole din regulament 36, 57, 135 și 56. Săptămâna viitoare o să, o să joc aceste numere la loto și poate am o șansă să câștig. Dacă câștig, să știți că vă dau și dumneavoastră jumătate. lăsând gluma la o parte, aveți dreptate. S-a vorbit foarte mult despre sectorul de nișă. În ce privește standardele comercializare pentru regiunile de origine, sigur că nu putem să ne restricționăm, să ne limităm la o singură regiune. Ne mai trebuie câteva exemple. O să mă mai gândesc la asta. Acum cred că am uh, răspuns uh, tuturor celor care au intervenit. Și pot spune că dezbaterea aceasta a fost foarte utilă. Domnule Dantin, sunt de acord cu dumneavoastră definiția nișei legate de o cifră de afaceri a companiei respective ar duce la comportamente de eludare, lucru pe care trebuie să-l împiedicăm. Ce trebuie să reținem este că prin acest regulament se încearcă protejarea intereselor consumatorilor și cumpărătorilor. Nu încercăm să impunem cu orice preț legislație la nivel european, ci vrem să ne asigurăm că ceea ce cumpără oamenii este ceea ce se regăsește și în plic. Deci nu creștem birocrația pentru micii producători și venind cu astfel de reglementări, cred că vom uh, face un lucru bun pe piață. Nu vrem să existe monopoluri asupra semințelor și materialului de reproducere a plantelor. Dacă reținem aceste aspecte, sunt convins că vom putea să elaborăm un raport bun, echilibrat, atât în ce privește dispozițiile cât și definițiile. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Doamna Rodust, n-am uitat, o să vă dau acele informații suplimentare pe care le-ați solicitat. Și uh, dacă reușim să discutăm lăsând ideologia la o parte, având un scop clar în minte, cu siguranță vom reuși să ne mișcăm repede și să finalizăm raportul într-o formă bună. Poate că nu e momentul cel mai bine ales pentru astfel de dezbatere aprinsă, totuși Cred că Parlamentul se va achita onorabil de această sarcină și va produce un text care să răspundă nevoilor de calitate publică de care avem nevoie. Dare via al... Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc deputaților. Acum, înainte de a începe audierea și a da cuvântul celor șase experți care așteaptă să intervină, avem nevoie de câteva minute pentru a discuta punctul 14, ultimul din uh, această secțiune de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Dăm cuvântul raportorului Hinek Faimon. Sperăm să... Sperăm să nu dureze prea mult timp prezentarea domniei sale. Studování návrhu a konzultací se stínovými zpravodaji a se... Mulțumesc foarte mult! M-am consultat cu experții, cu raportorii din umbră, ca și cu operatorii profesionali și am constatat că propunerea făcută de comisie necesită modernizarea cadrului de reglementare în ceea ce privește fitosanitarele. Este un lucru pozitiv, iar din punct de vedere al Comisiei vine la pachet împreună cu tot ce ține de această chestiune. Lucrul acesta reiese din diverse circumstanțe care trebuie avute în vedere și trebuie dezbătute. Nu trebuie să limităm geografic acest instrument legislativ pentru uh, a se aplica la regiunile periferice, trebuie să ne gândim că în piața unică trebuie să existe o singură regulă aplicabilă, o singură regulă în vigoare. De asemenea, trebuie să ne gândim și la regulile de facto pentru țările terțe. Deci, circulația liberă a produselor este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Și apoi, nu s-a stabilit suficient în această propunere care sunt standardele internaționale care vin din Convenția Internațională privind protecția plantelor. Și trebuie să ne gândim la acest lucru. De asemenea, trebuie să ne gândim că operatorii profesioniști sunt incluși în toate aceste regimuri uh, care se referă la lupta împotriva bolilor periculoase. Trebuie să combatem uh, dăunătoare, dăunătorii la nivelul tuturor plantelor și avem nevoie de transparență maximă. Iar în cazul în care apar pierderi, trebuie să ne gândim și la compensații, trebuie să ne gândim la speciile de plante pentru care trebuie luate măsuri de eradicare în momentul în care apar asemenea boli. Și asta înseamnă o informare la timp Raportorul consideră că noul sistem privind substanțele fitosanitare va crea multă incertitudine financiară în Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat și cu îngrijirea necesară pentru sănătatea omului. Finanțarea europeană este indispensabilă pentru aceste probleme. Iar regulamentul acordă mult prea multe competențe și puteri comisiei și stabilește foarte multe obligații și sarcini pentru statele membre și pentru autoritățile din domeniul fitosanitar, adică un număr prea mare de rapoarte care trebuie trimise la Uniunea Europeană. Lucrurile se pot reglementa ca și până acum între Comisia Europeană și diversele organisme fitosanitare naționale. Adică nu trebuie acordate toate aceste competențe Comisiei Europene lucrurile ar putea fi soluționate prin amendamente. Uh, în acest sens, ne referim și la intrarea în vigoare a acestui act legislativ. Tot pachetul acesta legislativ trebuie să intre în vigoare simultan, însă autoritățile naționale și operatorii trebuie să aibă timp suficient pentru a se pregăti pentru noile sisteme E nevoie de cel puțin 2 sau 3 ani, iar experții cu care m-am consultat mi-au spus că cel puțin e nevoie de 2 ani de, în cazul în care această legislație, această lege intră în vigoare în 2014, ar trebui să se aplice cel mai devreme din 2017. În rest, opinia Comisiei Envi, avizul Comisiei Envi, la care s-au uh, prezentat 165 de amendamente, este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Faimon, vă mulțumim pentru rapiditatea cu care v-ați prezentat prezent uh, raportul. Nu știm dacă reprezentantul Comisiei dorește să comenteze. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că reprezentantul Comisiei nu este aici cu noi. Uh, o colegă trebuia să fie la delegația care supraveghează, este în delegația care supraveghează alegerile din Honduras. Îi mulțumim uh, raportorului pentru raport. Ideile noastre principale sunt următoarele. Considerăm că în regulamentul de bază trebuie să avem lista de boli Uh, ca și cerințele de calitate și prioritate pentru această legislație. De asemenea, amendamentele noastre vor limita înființarea unor zone protejate uh, pentru acele boli care sunt considerate uh, neimportante, pentru că ar putea să afecteze comerțul. De asemenea, dorim să se autorizeze exportul de produse care vin doar din țările autorizate altfel fiind nevoie de măsuri speciale în limitele stabilite de legislație. Asta înseamnă o modificare totală a concepției, pentru că acum se permite importul în general și se limitează doar în cazul în care apar probleme. Mulțumesc foarte mult! A chiesto la parola onorevole Dancila, prego. Doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că această propunere urmărește să consolideze măsurile de prevenire supraveghere și acțiune rapidă în cazul unor focare de organisme dăunătoare plantelor. Uh, consider că această problemă este complexă și ca atare trebuie să acționăm și să găsim soluțiile cele mai adecvate pentru a acționa împotriva tuturor factorilor care au un, un uh, impact negativ asupra agriculturii asupra întregului lanț alimentar și asupra industriei agricole și în vederea eradicării focarelor de organisme dăunătoare consider că trebuie insistat mai mult pe măsurile agronomice de prevenire pe care fermierii le ar putea lua în vederea diminuării riscului instalării și dezvoltării organismelor dăunătoare înaintea aplicării unor măsuri mai drastice precum utilizarea pesticidelor și deoarece sănătatea plantelor reprezintă un factor esențial pentru agricultură horticultură și silvicultură și este de asemenea importantă pentru protecția biodiversității și a serviciilor ecosistemice. de asemenea subliniez că problemele asociate organismelor dăunătoare plantelor trebuie analizate și din perspectiva protejării lanțului agricol și mediului și nu numai din perspectiva economică în prezent agricultura silvicultura și patrimoniul natural al europei sunt amenințate de organisme dăunătoare plantelor iar conform ultimelor statistici în domeniu în ultima perioadă problemele de sănătate a plantelor pe teritoriul uniunii au crescut semnificativ. principalele cauze sunt globalizarea comerțului și schimbările climatice. măsurile propuse pentru protecția împotriva organismelor dăunătoare plantelor trebuie luate astfel încât să se asigure că toți operatorii aplică principiul precauției și că eradicarea dăunătorilor se face în mod sustenabil în vederea protejării sănătății lanțului alimentar și agricol a populației și implicit a mediului. în plus consider că este necesar să găsim soluții pentru acordarea unor compensări financiare în vederea aplicării măsurilor preventive de către operatori cred că este necesară o viziune europeană a problemei dăunătorilor și cred că atunci când vom depune amendamente pe acest regulament va trebui să ținem cont de întreaga legislație europeană în vigoare. în încheiere vreau să menționez faptul că în propunerea comisiei europene există problema actelor delegate care dă prea multă putere decizională comisiei lucru care cred că trebuie reglementat prin depunerea de amendamente. mulțumesc. Bine. Danci. Mulțumesc foarte mult, doamna Dăncilă. Iar acum o să dau cuvântul direcției Sanco, reprezentantului acestei direcții, care are de făcut câteva observații. Vă rog foarte mult și apoi o să dau cuvântul din nou uh, raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Vreau să spun doar câteva cuvinte privind uh, regiunile periferice, uh, regiunile din zonele tropicale ale Uniunii Europene. Pentru noi, aceste regiuni, în funcție de climă, în funcție de plantele și condițiile locale, au niște particularități care ne fac uh, să ne gândim că este vorba despre zone diferite de teritoriul continental al Uniunii Europene. Și ne propunem ca această situație unde nu există schimb liber între zonele tropicale ale Uniunii Europene și continentul european să fie la fel de strict reglementate pentru a împiedica pătrunderea pe teritoriul nostru a unor boli care sunt datorate schimbărilor de climă. Iar în ceea ce privește lista de dăunători, am dori să avem oarecare flexibilitate ca să amendăm această listă în funcție de noile, noi dăunători care ar putea să apară pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales dacă ne gândim și la problemele provocate de import. Dorim ca această listă să nu fie blocată. Și mai am de spus uh, ceva despre compensațiile financiare pentru agricultori. Considerăm că este util ca, ca să se facă eradicarea masivă și rapidă în caz în care apare uh, un, uh, un nou focar de epidemie. Compensațiile acestea uh, trebuie să fie Uh, să le fie destinate când îi obligăm uh, să taie pom fructiferi sau să distrugă o recoltă. Uh, pomii fructiferi, dacă trebuie replantați, durează 5, 6, 7 ani până când apare o nouă recoltă. Așa încât trebuie să prevedem această compensare financiară. Importul de plante care provin din statele terțe este realmente o problemă mare și recent, de mai mulți ani, avem o serie de exemple. Ultimele sunt bolile măslinului în Italia, virusuri ale portocalului în Sicilia, uh, palmierul în zona mediteraneană care e afectat cel de o boală de genul acesta. Trebuie să fie supravegheate importurile de cu multă atenție și nu se pune problema sporirii birocrației, ci e vorba de o protecție a agricultorilor, o protecție a culturilor sau o protecție a plantelor ornamentale. Considerăm că importurile acestea pot să prezinte riscuri, că riscurile acestea pot fi gestionate, pot fi diminuate, pot fi suprimate, dar acest lucru înseamnă o serie întreagă de exigențe ale activității de supraveghere, activitatea de cercetare de laborator, deci nu este pur și simplu o problemă administrativă. Iată ce putem spune în acest moment, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Mulțumim de Gesanco. Domnul Faimon are cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Termenul pentru amendamente este, cred, pe 6 decembrie și sper că în felul acesta vom putea să facem pași înainte cu acest raport și în felul acesta să ajungem la vot în ianuarie sau cel mai târziu în februarie. Mulțumesc și acum putem trece la audiere. Îmi cer scuze față de invitați pentru această întârziere și vreau să dau drumul acestei audieri. Sunt șase importanți experți. Prima este doamna Chiago, care este uh, director al Serviciului Fitosanitar din Letonia. Fiecare vorbitor are cam 10 minute la dispoziție. Aveți cuvântul. Și Domnul Silvestris, vreau să-l rog să vină aici să prezideze. Dāmas un kungi, jā, es esmu Kristīna Kjāgo, valsts auga dienesta direktora. Mulțumesc, stimați eurodeputați. Sunt uh, Cristin Chiago, sunt uh, directorul uh, Serviciului de Protecție al Plantelor din uh, Letonia și mă ocup de implementarea legislativă și de asemenea vorbim despre crearea de noi legi, de legislație nouă și uh, din punctul uh, de vedere al fermierilor și al uh, experților noștri vreau să mulțumesc Comisiei pentru o treabă excelentă, pentru faptul că a creat acest document foarte substanțial și pentru încercările de a moderniza sănătatea plantelor vreau să vă atrag atenția asupra, sănătatea, asupra sănătății plantelor. În primul, uh, în primul slide este unul uh, informațional, este menit să vă ofere o idee legată de faptul că sănătatea plantelor nu este mai puțin importantă decât uh, sănătatea veterinară sau siguranța alimentară și sănătatea plantelor este de asemenea o problemă de sănătate națională și de dezvoltare națională nu e doar o problemă de a, economică, de afaceri, ci uh, are legătură cu dezvoltarea unui stat și cu viitorul unui stat în Uniunea Europeană. Acestea sunt evident uh, Uh, niște semne de întrebare foarte mari, pentru că știm cu toții că se produc schimbări climatice care afectează sănătatea plantelor. Oamenii de obicei au memoria scurtă și uită istoria și de aceea poate uh, sănătatea plantelor e un fel de copil uh, neglijat, mai ales din punct de vedere financiar, dar consecințele pot fi dramatice și nu doar din punct de vedere economic. Avem foarte multe provocări care pot afecta uh, domenii întregi, în cazul acesta domeniul forestier. Dar în legătură cu acest regulament, înțeleg că există și alți vorbitori care doresc să ia cuvântul, dar vreau să vă atrag atenția asupra uh, concluziilor panelului pentru schimbări climatice mă scuzați, asupra Convenției pentru Protecția Plantelor, care se referă la probleme legate de terminologie. Și întrebarea care se pune este dacă noua terminologie, definițiile date noilor organisme nu vor crea o situație prin care, în care acele țări care au niște standarde fitosanitare relativ bune vor avea mari dificultăți în a include aceste definiții. Apoi, uh, vorbim despre speciile de plante, vorbim despre buruieni și despre dăunători și uh, despre plante dăunătoare, adică și regulamentul nu include această categorie și această, acest domeniu, această zonă uh, se presupune că va fi reglementată în sectorul de mediu. Asta va crea probleme pentru că va fi nevoie de mai multe resurse. Pentru că partenerii noștri știu că există um, buruieni și uh, organisme de care sunt uh, organisme dăunătoare de carantină și se creează noi legi, noi reglementări, dar toate acestea cer mai multe fonduri și asta va complica lucrurile, mai ales în țările mai mici și va crește povara administrativă, va fi nevoie de o coordonare suplimentară. Următoarea uh, chestiune se referă la operatorii profesioniști. Uh, regulamentul spune că un operator profesionist va putea să ia măsuri pentru a elimina uh, epidemiile, producătorii și autoritățile de reglementare pot ajunge, pot face ca uh, să slăbească regimul uh, plantelor pentru că uh, decizia de carantină este o chestiune strategică, pe care, o decizie strategică pe care o un stat membru, nu e o chestiune economică și de aceea cred că ar trebui să păstrăm acest sistem prin care deciziile vor fi luate de administrațiile de stat și principalul argument pentru care operatorii pot să ia aceste decizii și aceste măsuri este că autoritățile competente nu au resurse suficiente, resurse pentru sănătatea plantelor. Operatorii profesioniști, de asemenea, au probleme ținând cont de, lucru, de faptul că în, uh, în țările mici, 90-91% uh, dintre operatori sunt uh, operatori mici, dar activitatea lor cumulată este destul de mare și în majoritatea țărilor avem mai degrabă majoritatea produselor sunt produse importate și Vedem că uh, situația sănătății plantelor în unele țări s-a înrăutățit, prin urmare, riscul pentru operatorii de mici dimensiuni a crescut. Și operatorii nu, sunt supuși, nu vor fi supuși controlelor oficiale și ne îngrijorează ce se va întâmpla în această situație. Acum vorbim despre importuri, vrem să vă atragem atenția asupra acestor cerințe de import, ce se întâmplă cu acest nou mecanism care a fost creat, ca să existe controle mai stricte, experții noștri consideră că uh, controlele la import uh, vor crește. Și aceasta este o problemă oarecum birocratică, dar uh, uitându-ne, examinând regulamentul, am ajuns la concluzia că uh, povara administrativă legată de rapoarte, de cerința de a face rapoarte, uh, va fi uriașă. Se va face mai mult efort la scrisul rapoartelor decât la controlarea efectivă a sănătății plantelor, pentru că vor fi oameni care vor scrie rapoarte fără să fie experți în domeniu. Deci în acest regulament am vrea să vă tragem, asupra, să vă atragem atenția asupra acestui fapt. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că a fost un rezumat uh, scurt al uh, opiniilor uh, experților noștri. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult, Cristina Chiago. Acum dau cuvântul doamnei Pascal Parizou, director al Departamentului pentru Probleme Științifice pentru Laboratoare la Agenția Națională pentru uh, Sănătate și Protecția Mediului. Uh, aveți cuvântul. Bună seara, domnule și domnule. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor deputați, este important că pot fi aici alături de noastră pentru a vă prezenta uh, perspectivele sănătății plantelor în Europa în calitate de reprezentantă ANSES, Agenția Națională pentru Securitate Alimentară, Mediu și Securitatea Muncii, o agenție foarte mare în Franța, uh, pentru că ea acoperă toate aspecte legate de uh, expunerea consumatorului la alimente sau la mediu sau uh, la locul de muncă. Deci uh, acoperim și undele telefonice, dar și expozițiile fitosanitare pentru agricultori sau problema consumului de alimente. Și evident ne ocupăm și de sănătatea animală și sănătatea plantelor, care sunt Uh, și asta se uh, manifestă mai ales prin laboratoarele pe care le coordonez. În câteva cuvinte aș vrea să vă spun care este background-ul uh, cu care vă prezint această perspectivă asupra sănătății plantelor în cadrul acestei reforme de reglementare. Agenția noastră participă la activitățile de cercetare, dar în special pentru a, aliment, pentru a face evaluări de risc asupra diverselor domenii pe care le-am prezentat agenția face recomandări de protecție sanitară gestionarilor riscului, deci ministerelor, agricultură, sănătate, muncă și așa mai departe și contribuie la dezbaterea publică și informează opinia publică. Agenția noastră se ocupă și de medicamentele veterinare și autorizarea acestora și uh, departamentul pe care îl conduc eu are 11 laboratoare care participă la dezvoltarea metodelor de analiză și la supravegherea uh, fenomenelor uh, care ne se pare extrem de importante în ce privește sănătatea plantelor. Câteva cifre foarte rapid. Avem 800 de experți externi care uh, acționează în grupurile de experți privind evaluarea riscurilor. Cam 720 lucrează în laboratoare de analize și cercetare care acoperă domenii cum ar fi sănătatea, domenii cum ar fi sănătatea animală, sănătatea vegetală și securitatea, siguranța plantelor. Insist asupra acestor puncte pentru că Uh, prezentarea făcută de Comisie anul acesta acestui pachet de reglementare sănătate animală, sănătate a plantelor în ce privește controlul în special, uh, ne permite să demonstrăm mai bine sinergiile care există între gestionarea riscului și evaluarea riscului în ce privește sănătatea animală și a plantelor și corolarele între ele. Pentru că știți că multe accidente de securitate alimentară și multe probleme de securitate de, în ce privește sănătatea animală vin fie din contaminare de origine animală sau vegetală sau de la produse menite să, trate, să se trateze fie animalul, fie plantele, în special fitosanitare, produsele fitosanitare. În fine, Uh, nu să mai vorbesc uh, mult uh, despre acest lucru, dar e important că agenția acționează într-un cadru european cu o strânsă colaborare cu EFSA și cu toate celelalte agenții din statele membre. Deci ea acționează pe domeniile unde este competentă, la fel ca și agențiile europene competente, sănătate la locul de muncă, siguranță, securitate alimentară și vegetală, mediu și așa mai departe. La nivel național avem multe relații cu organismele de cercetare și de referință. Referanța, referința este una analitică uh, prevăzută în legislația europeană, care nu privește încă sănătatea plantelor, dar voi reveni la asta. Și e vorba de referințe mai ales pentru scopuri de supraveghere, pentru că vedem că Europa și oricum uh, Franța, e sigur că noi deja ne ocupăm de asta, Europa și lumea întreagă au nevoie de o mai bună referință în ce privește supravegherea. Ce privește sectorul uh, plantelor, uh, s-a spus, s-a dezbătut deja aici că uh, înțelegem marea diversitate și marea dificultate de a controla riscurile, dar când vorbim de sănătatea plantelor, vorbim de sănătatea pădurilor noastre, a grădinilor noastre și a plantelor noastre ornamentale și mai ales a parmierilor de pe croazete de la Nisa, dar și a, de sănătatea cerealelor și, prin urmare, vorbim de matrici foarte diferite. Vorbim de la de, uh, uh, ciuperci, paraziți, insecte, virus, bacterii, unele transmise de insecte zburătoare, deci foarte greu de ținut sub control. Vorbim așadar de un număr considerabil de patogeni. Uh, lista acestora trebuie uh, adusă la zi foarte frecvent și regulat în funcție de uh, Uh, ceea ce se întâmplă și vorbim așadar de patogeni foarte mulți și pe matrice foarte multe, pentru că trebuie să detectăm acești patogeni pe uh, rădăcini sau pe uh, frunze sau la cereale sau pe în copaci. Așadar, sănătatea plantelor este extrem de complexă, e un domeniu extrem de complex astăzi un, un nou regulament, de fapt mai multe regulamente. Eu mă refer la regulamentul privind sănătatea plantelor, dar și la regulamentul privind certificarea semințelor, care a fost discutat și astăzi și care e și el foarte important și mai avem după aceea și revizuirea regulamentului privind controlul, care se extinde și asupra domeniului plantelor. Așadar, un nou pachet de reglementare într-un nou context. Contextul uh, care... Am vorbit de schimbările climatice. Acesta e contextul important. E că schimbările climatice uh, Uh, duc la faptul că insecte care ajung, de exemplu, în Europa, în fructele exotice, încep să se instaleze din ce în ce mai mult în zona noastră. Asta înseamnă că, de exemplu, ciuperci care nu se dezvoltau pe cereale, după evenimente climatice extreme de gen inundații, se vor dezvolta mai cu ușurință pe cereale și vor crește riscurile pentru sănătatea umană. Așadar, schimbările climatice în domeniul sănătății plantelor au un impact foarte puternic asupra instalării și dezvoltării de organisme dăunătoare și de carantină care până acum nu existau, uh, dar care au fost importate pe teritoriul european. Securitatea alimentară, al doilea context foarte important pentru 9 miliarde de locuitori, mai mult decât niciodată producția vegetală trebuie protejată pentru un randament mai mare și pentru o limitare a uh, Uh, risipei, deci o limitare a pierderilor, fie prin uh, intermediul organismelor dăunătoare de carantină sau de calitate. Și, în fine, uh, să nu uităm noile utilizări ale produselor vegetale, adică omul are o imaginație debordantă și pasionantă, pentru că mediul nostru, chiar și mediul uh, urban, se vegetalizează într-un mod foarte diferit astăzi, cu uh, ziduri vegetale, cu uh, acoperișe, acoperișuri vegetale, mă scuzați, se vorbește chiar de ferme vești, deci diverse lucruri sunt imaginabile și ideea este că de fiecare dată când vorbim de noi practici, vorbim de noi plante susceptibile de a fi introduse pe teritoriul nostru, când vorbim de uh, plante uh, înflorite pentru polenizatori, vorbim de asemenea și despre uh, potențial noi dăunători pentru agricultură. Deci trebuie să reușim să gestionăm toate aceste lucruri într-o bună armonie cu uh, producție, uh, protejarea producției, dar și a sănătății. Trebuie să vă ofer niște cifre. Am ales 70 de ani, puteam să vă aleg 50, dar 70 de ani de uh, întârziere sanitară care trebuie recuperați în ce privește filierele. Asta ce înseamnă? Că medicina veterinară la început a văzut, dacă ne comparăm cu medicina veterinară și cu cunoașterea care există, începește patogenii din lumea animală și epidemiologia în lumea animală, ei bine, vedem, înțelegem că sănătatea plantelor e rămasă mult, mult în urmă. Și totuși e vorba de filiere de vârf, cu genetică de vârf și biotehnologie de vârf. De altfel, în contextul de astăzi avem o cunoaștere crescută a consecințelor negative ale anumitor molecule din produsele fitosanitare care cer uh, o protecție pentru agricultori, dar și pentru cetățeni. Deci trebuie să fie uh, redusă utilizarea sau să fie raționalizată utilizarea fitosanitarilor și pentru asta trebuie să putem diagnostica la perfecție ce patogeni sunt perfect și de la ce nivel de infestare este necesar să se trateze culturile. Asta uh, se poate dezvolta în domeniul uh, plantelor, pentru că după război chimia ne-a permis să creștem într-o manieră considerabilă utilizarea fără preocupările de astăzi, pentru că în acea epocă nu se cunoștea, nu se, cunoște, nu se putea analiza din punct de vedere chimic ca acum, nu aveam toate patologiile cronice legate de rezidurile chimice ieșite mai ales din uh, produse fitosanitare, rezultate numai utilizării de fitosanitare, dar nu mai vorbim și de aditiv, de plastic și mai departe. Deci înțelegerea chimiei și a toxicologiei cronice legate de chimie astăzi este mult mai avansată și pune sub semnul întrebării utilizarea fitosanitarelor. Așadar, și aici trebuie să fim capabili să gestionăm mai bine producția noastră și gestiunea uh, și uh, creșterea plantelor pentru a proteja planeta, sănătatea consumatorilor și mediul. Și, în fine, cred că în toate țările membre sau în majoritatea țărilor membre suntem foarte vigilenți în ce privește datoria publică și constrângerile financiare care apasă asupra statelor membre. Deci e bine să încercăm să fim cât mai eficienți în acțiunile noastre și să limităm uh, introducerea de patogene. Limităm cum? Uh, prin dispoziții de import și de comerț, prin uh, controlul activității particulare, pentru că atunci când se introduc plante, sigur, dacă îți alegi plante să le pui pe balcon, n-au un efect foarte mare, dar, în schimb, dacă aceste plante sunt introduse într-o grădină și în proximitatea unor culturi agricole, atunci lucrurile se schimbă. Uh, un punct foarte important este fiabilizarea diagnosticului și necesitatea ca laboratoarele care fac analize să facă acest lucru cu competențe recunoscute și uh, să fie foarte încadrate, foarte controlate în domeniul alimentar și în domeniul securității uh, plantelor. Există funcționare la nivelul laboratorului european care controlează laboratoarele naționale de referință, de referință și așa mai departe. Există o ierarhie și un control. Asta ar fi câteva dintre obiectivele regulamentului revizuit. Pentru a, acționa, pentru a asigura eficiența acțiunii publice trebuie să existe o listă care să fie adusă la zi în mod regulat pentru ca statele membre să nu se concentreze, să nu-și piardă vremea cu patogeni care nu merită să fie urmăriți și să folosească capacitățile corespunzător. Mutualizarea mijloacelor între statele membre, mai ales prin dezvoltarea de metode de analiză și cercetare asupra patogenilor pentru o acțiune mai eficientă. Asigurarea co- coerenței acțiunilor cred că este unul dintre obiectivele regulamentului și, de asemenea, nivelul, să se coreleze nivelul acțiunii cu măsurile adaptate la risc și nevoia de a lăsa gestionarii eh, de risc pe ca pe baza unei eh, analize de risc să aleagă ce măsuri sunt eh, necesare. Patogenii plantelor sunt atât de numeroși că este foarte dificil să dictezi o măsură general valabilă pentru toată lumea. Apoi, validitatea, credibilitatea, ultimul punct pe care aș vrea să-l uh, Uh, evoc e legat de dezvoltarea supravegherii care astăzi aproape că nu există în domeniul sănătății vegetale și care are nevoie prin intermediul biologiei moleculare să uh, vadă de unde vin aceste uh, tulpini aceste rădăcini și toate aceste lucruri fac parte din proiectul de regulament. Deci nu uh, e vorba doar de a ne pregăti cu planuri de urgență pentru patogeni, dar uh, planurile de urgență ale statelor membre să acopere și uh, pădurea și plantele ornamentale și grădinile și culturile în funcție de domeniu și de nevoi. Începește dialogul între operatori. Acesta este un punct foarte important pentru acoperi uh, întreaga zonă fitosanitară de la diagnostic și până la supraveghere. Iată, dar cred că uh, cu această viziune comună începește sănătatea animală și vegetală. Cred că acest pachet și mai ales acest regulament privind sănătatea plantelor uh, aduce o enormă oportunitate, o enormă ocazie de a recupera uh, uh, întârzierea și de a face, de a face față provocărilor care ne stau în față astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! grazie a Pascal Parisotto. Adesso la parola a Klaus Raff, membro di... Mergem mai departe, dăm cuvântul domnului Klaus Raff, care este membru al grupului Archenoa. Amintesc invitaților că au la dispoziție doar 10 minute pentru a-și face prezentarea, pentru că vrem să avem și o dezbatere la sfârșit. Poate unii dintre colegi au întrebări de pus. Așa că vă rog, încercați să fiți mai conciși, 10 minute maxim. Să ne mai rămână măcar o jumătate de oră pentru discuții. Haideți să-i dăm drumul. Domnul Klaus Raff, membru al grupului Arca lui Noa. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am ocazia să vorbesc despre biodiversitate. Prezentarea mea Prezentarea mea se intitulează O atracție de muzeu pentru viitor sau securitate alimentară pentru omenire. E bine, noi uh, avem uh, mii de soiuri uh, de plante la noi și doar în Austria vedem că sunt 200 de soiuri de măr. Avem um, tot felul de programe prin care încercăm să sensibilizăm oamenii la aceste lucruri. Ce înseamnă însă diversitatea? Diversitatea genetică, adică se există uh, un timp de coacere dinamic, forme dinamice, diferite gusturi și calități și adaptare la schimbările climatice, dar și adaptare la organismele dăunătoare. ce avem nevoie de diversitate genetică pentru că ea e poliția noastră de asigurare. Nu putem supraviețui fără ea. Este cea mai sigură asigurare de viață pentru noi. Cine sunt cei care păstrează această biodiversitate, gardienii ei? E bine, cei care colecționează semințe, sistemele informale de schimb de semințe, comunitățile rurale, colecționarii, amatori, băncile de gene și rețelele de fermieri. Aici, în imagine, vedeți un soi de ardei, care se numește caibi. Iată, nu este omogen, dar e totuși stabil. Deci uh, există soiuri mai vechi și multe soiuri moderne care nu pot să se plieze pe acea definiție europeană de soi distinct, uniform și stabil. Există soiuri foarte plastice care se adaptează în permanență. Chiar și soiurile vechi sunt soiuri tinere pentru că ele evoluează continuu. Doar o mică parte din toate plantele de pe pământ pot să îndeplinească această definiție de soi propusă. Caracterul stabil și uniform nu este o condiție naturală a plantei. Și atunci, ce putem face? Înțelegem că regulamentul va fi extins la 300.000 de specii și soi cunoscute pe pământ. Cerințele uh, vor uh, fi uh, detaliate foarte mult în acest sector. Reglementările actuale îi vizează doar pe cei care fac comercializare, care fac tranzacții comerciale ale plantelor și semințelor. Însă înțeleg că în noua versiune toată lumea va fi vizată, inclusiv cei care fac schimb de semințe în mod informal și toate celelalte activități, nu doar celelalte comerciale. În sistemul actual, doar companiile sau societățile comerciale trebuie să fie înregistrate, însă înțeleg din definiția din această propunere că se intenționează o înregistrare în masă, nu doar pentru societățile comerciale, ci și pentru fermieri, pentru cultivatori, pentru retailer și pentru grădinari, dacă în schimbul semințelor cer bani. Există, din câte înțeleg, un accent mare pe productivitate și um, standardele sustenabile, standardele durabile nu sunt avute în vedere. Dar, uh, de fapt, uh, um, se dorește un singur standard, cel industrial, da, e adevărat că numărul de soiuri din catalogul european crește de la an la an, dar există o diversitate intravarietală și intervarietală mică. În plus, acest catalog nu e o listă de cumpărături, nu poți să cumperi ce apare în el. Și asta este valabil pentru foarte multe soiuri. Așadar, am constatat că în ultima sută de ani s-a pierdut multă diversitate 75% aproape din biodiversitatea agricolă a fost pierdută. În timp ce ameliorarea plantelor a crescut foarte mult. E oare doar o coincidență? Au apărut uh, schimbări uh, structurale în agricultură și legile care reglementează comercialea seminților sunt mult mai uh, restrictive acum după primul război mondial. Comisia Europeană dorește condiții concurențiale egale. Însă acest sistem de înregistrare a soilor și certificarea semințelor împiedică accesul noilor actori pe piață și am auzit aici cifre care ne spun cât de concentrată este deja piața. Să ne gândim la un sistem comparabil de controle și certificări precomercializare pentru un alt sector, de pildă restaurantele ar trebui ca rețeta să fie și procedura de gătit, de preparare, să fie înregistrată la o autoritate, să fie clar uh, distinctă față de alte rețete deținute de competitori, să fie uniformă și stabilă, să nu există o alterare a preparatului atestat și autorizat, plus mai este faza de certificare. Autoritatea trebuie să fie informată despre intenția de a pregăti acea rețetă, ingredientele procurate trebuie controlate și comparate, să se vadă dacă respectă identitatea rețetei și apoi procesul de preparare trebuie controlat și certificat. Credeți că restaurantele ar rezista la așa ceva? În plus, există deja drepturi la nivel comunitar cu privire la soiurile de plante. Avem deja reglementări în acest sens. Dacă vreți, pot să vi le și explic. Materialul de reproducere a plantelor nu este aliment. Nu este nicio legătură între acesta cu lanțul de aprovizionare cu alimente sau furaje, pentru că acest material este plantat în sol, nu este consumat direct. Atunci când uh, o plantă se dezvoltă dintr-un astfel de material, au loc uh, milioane de procese biologice și chimice înainte să poată fi recoltate părți din acea plantă pentru a fi transformate în aliment sau furaj. Bun, acum care sunt perspectivele? E nevoie de o concurență uh, reală și echitabilă. E nevoie de mai multe scheme de calitate. Trebuie să existe și opțiuni pentru agricultură durabilă, să fie stimulente pentru micii actori, să nu existe taxe de control pentru întreprinderile mici și micro. Plus mai multă transparență, mai puțină birocrație și, sigur, să împiedicăm monopolurile pe piață. Am văzut că politica agricolă comună și alte politici de dezvoltare rurală pun mai mult accent pe dezvoltarea durabilă. Noi credem că s-ar putea oglindi acest concept și aici. Diversitatea, practic, este o regulă în natură. Ea nu reprezintă o nișă, ci o condiție preliminară pentru viața în viitor. Și uh, plus, Uniunea Europeană și-a luat angajamente internaționale de a combate erodarea biodiversității. Deci biodiversitatea nu trebuie să fie îngrădită birocratic, ci lăsată să trăiască și să evolueze prin schimburi și utilizări obișnuite. Deci, practic, prin această propunere se modifică sistemul ar trebui uh, însă ca înregistrarea și certificarea să nu fie obligatorii, ci să se facă la cererea, la intenția operatorilor sau actorilor interesați. Cred că ar fi mai bine să se poată alege dintr-o diversitate de oferte. De asemenea, soiurile rare și care nu au o importanță economică foarte mare ar trebui să uh, să fie tot mai multe, să se răspundească. Ar trebui să existe transparență cu privire la metodele netradiționale de ameliorare a plantelor și la drepturile de proprietate intelectuale. De asemenea, consumatorii ar trebui să aibă mai multe opțiuni, inclusiv de plante rare și tradiționale. Iar acest lucru ar trebui să fie sigur pentru toată lumea, pentru că se aplică oricum regimul de controle oficiale pentru alimente și furaje. Iar astfel am obține un gust mai bun și ne-ar face mai mare plăcere să consumăm aceste alimente. Dacă acum 11.000 de ani strămoșii noștri ar fi avut o astfel de abordare, credeți-mă că astăzi nu ne-am fi aflat aici. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, mulțumesc, domnule Raf. Acum are cuvântul domnul profesor Roberto Papa, care este șef al Consiliului de Cercetare și Experimentare Agricolă din Foggia, Italia. Good evening, everybody. Good evening, Mr. Chairman. And uh, I am. Bună ziua tuturor. Bună ziua, domnule președinte, dar reprezintă acest uh, Consiliu. Conservarea genetică și biodiversitatea sunt um, un domeniu în care eu m-am specializat. Aș vrea să mă axez în cele ce urmează pe soiurile eterogene, pentru că am văzut de multe ori că acest concept nu e înțeles corect. Soiurile eterogene presupun, de fapt, două situații. Avem o situație în care soiurile locale sunt produse de către fermieri din zonă fără să existe ameliorarea plantelor. O altă situație este cea care îi vizează pe cei care fac ameliorarea plantelor. Adică se poate produce un hibrid între mai multe soiuri existente și, practic, produci uh, ceva artificial combinând uh, toate soiurile într-un hibrid. Astfel putem conserva biodiversitatea și putem dezvolta noi soiuri. Însă, în ambele cazuri, ideea este să existe o conservare dinamică prin care să se păstreze, să se menține potențialul de evoluție și să se respectă mediul și să se răspundă nevoilor omului. Avem astfel de exemple, de pildă, iată aici, um, grâul. Avem uh, diferiți uh, hibrizi de grâu. Avem un program pe care îl derulăm cu agricultori ce practică agricultura bio, prin care soiurile convenționale au fost um, dezvoltate prin astfel de operațiuni. Însă materialele acestea sunt uh, complexe și nu e ușor să le gestionezi. Acestea sunt imagini care vin de la colegii din Montpellier. În Etiopia aici, iar am un exemplu de caz, la, la Ors. În Etiopia avem un studiu de caz. Vedeți că avem uh, o diferență foarte mare de altitudine la datele pe care le-am obținut. Dacă vă uitați la compoziția genetică, avem clusterele genetice, grupurile genetice, acestea sunt reprezentate cu culori diferite. Și compoziția genetică, vedeți că se modifică foarte tare. Iată că avem un semn de adaptare la condițiile climatice din zonă. Iată de ce această abordare evoluționistă e foarte interesantă pentru că ea duce la adaptarea la diferite climate. În Italia am încercat același lucru cu roșiile, cu tomatele, și uh, în alte părți din Europa cu porumbul. Așadar, iată că avem uh, un potențial de adaptare și de evoluție genetică. Apoi, acum, sigur că um, fermierii dau uh, nume acestor noi soiuri, poate ghindându-se după culoare, după miros sau după alte caracteristici. Însă, în, între acești fermieri la nivel local, regional și chiar național avem o foarte mare diversitate. Deci avem diversitate de material în cadrul uh, aceleași zone, între diferite categorii de fermieri, de la un fermier la altul, de la o zonă la alta și așa mai departe. Acest tip de structură a fost observat și de alții care au folosit alte instrumente. Iată aici un exemplu, un studiu făcut în Sardinia, tot pe ors, și vedeți că avem aceeași structură ca și în Etiopia. Am făcut o comparație între cele două pentru a vedea gradul de adaptare. Uitați-vă aici însă că variația genetică dintre populație e doar 14%. Iar acest lucru se uh, regăsește doar într-un singur câmp. Dacă vrem să măsurăm biodiversitatea aici, putem să comparăm acest soi cu altele și putem face o comparație cu soiuri vechi de ors și acolo într-un singur câmp am găsit uh, o diversitate genetică comparabilă cu cea din studiul privind speciile, soiurile noi. Dacă vrem să elaborăm un sistem prin care să facem o distinție între aceste două abordări, va fi foarte complicat. Nu zic că nu e imposibil, dar va fi foarte greu și foarte costisitor. mai este un alt aspect foarte important. Aceste plante sunt crescute de fermieri an după an la ei acasă, nu sunt vândute neapărat de marile companii. Gândiți-vă la potențialul de adaptare. Dacă vrei să cultivi o plantă într-un singur loc, nu vei putea să adaptezi planta respectivă sau materialul la tot felul de condiții. Asta presupune ca fermierii înșiși sau un, un mod de organizare să existe prin care aceste materiale să fi, poate fi cultivate cu succes. Problema apare însă când vrei să vinzi aceste materiale sau aceste plante apare unul cu inițiativă care vrea să vândă aceste soiuri tuturor celor din Sardinia. Ei, în acel moment se pierde diversitatea. Deci trebuie să ne gândim foarte atent la tipul de sistem pe care îl vom crea dacă modificăm legislația. Deci, e bine să favorizăm în oarecare măsură schimburile între fermieri la nivel local, dar dacă scăpăm lucrurile sub control, pot apărea complicații foarte grave dacă acest lucru se transformă într-un business. Deci, în încheiere, aș putea spune trei lucruri. Mai întâi, conservarea dinamicii e importantă și ea reprezintă o sursă de diversitate pentru ameliorarea plantelor, poate fi folosită în agricultură, dar trebuie să fim atenți, de pildă, la cereale, dacă cultivi o populație heterogene, la un moment dat ele vor începe să devină să se schimbe și um, firele vor deveni tot mai înalte, de pildă. Se vor modifica. Un uh, fermier, de pildă, care vrea să vândă un astfel de material, va trebui să explice de ce cereal arată așa. Dar aceste materiale ne pot ajuta pentru că ele pot să-i ajute pe fermieri să crească plantele respective la ei în ferme. În ce privește piața semințelor, trebuie să avem în vedere mai multe sisteme posibile. Materialele care sunt uh, tranzacționate trebuie să um, aibă o prevedere în acest pachet legislativ. Adică se poți face liber schimb de materiale, dar fermierii respectiv trebuie să fie ajutați. Poate să există o rețea de conservare, ceva de genul acesta. Apoi, să nu uităm că dacă facem o, o identificare, există um, un risc mare ca ea să nu funcționeze, pentru că e foarte mult de ambiguitate în text. Eu am dat aici o listă cu um, referințe și vreau să mai spun ceva în legătură cu valoarea agronomică, cea satisfăcătoare și cea durabilă. Am văzut, uh, într-adevăr, că propunerea raportorului conține o modificare față de propunerea comisiei. Acum, aș vrea să vă pun o întrebare. Poate nu o să vi se pare foarte importantă, dar vreau să știu de ce valoarea agronomică a soiurilor e reținută ca atare. De ce nu? Nu am putea avea o altă definiție, uh, ceva în sensul ideii de stabil, uniform și distinct. Pentru că astăzi fermierii s-au mai uh, deșteptat, nu mai sunt ca atunci după război. Pot să um, alegi, să aleagă din diferitele soiuri pe care le au la dispoziție în catalog. Pentru asta, sigur, o nevoie de informații, informații cu privire la uh, calitatea și um, avantajele economice ale acestor soiuri. Mulțumesc! Iată, m-am încadrat în câteva minute, chiar cu câteva secunde mai puțin de 10 minute am. Mulțumim, domnule Papa. Și dau cuvântul acum domnului Thor Corford, președinte al grupului de lucru pentru semințe, Copa Cocega. Cogeca, pardon, mă scuzați. Prigo Torcăfed. Vă rog, domnule Căfed, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult uh, că îmi permiteți îmi permiteți să spun câteva cuvinte despre cum văd agricultorii această problemă și cum văd ei viitorul. În primul rând, vă mulțumim Comisiei pentru propunerea legislativă. Încercăm uh, să renoim legislația pentru viitor și nu pentru trecut, pentru că am avut oricum cea mai bună legislație din lume din 1953 încoace, ceea ce e foarte bine. Doresc să-i mulțumesc domnului Silvestris, care a redactat raportul. E un pas în direcția cea bună și voi încerca să vă spun aici ce cred agricultorii despre acest lucru. Provocarea pentru agricultori. Întotdeauna trebuie să ne gândim că în 2050 va trebui să hrănim 9 miliarde de locuitori ai planetei. De atremea avem nevoie de alimente, de semințe și de nutrețuri de înaltă calitate la prețuri competitive. Pentru că fermierii știu foarte bine că trebuie să intrăm în concurență cu prețurile mondiale. Apoi, știm că din perspectivă politică ni se cere ca uh, să producem energie din plante și în același timp ni se cere să avem un impact mai mic asupra mediului, mai puțină fertilizare și mai puține produse pentru protecția plantelor. Și dacă reducem, uh, dacă realmente dorim un impact redus asupra mediului, atunci ar fi poate mai bine să reducem Uh, impactul de mediu la fermele convenționale, nu la fermele organice. Și apoi încă un lucru, dacă analizăm situația din Europa, foarte mulți agricultori au nevoie, de fapt toți au nevoie de venituri mai mari pentru a contribui la dezvoltarea economiei în zona rurală, dar să Uh, analizăm acum faptele și producțiile agricole în Europa și în lume. Am uh, pierdut uh, avantajul productivității în ultimii ani. Nu mai putem concura cu restul lumii. Și pierdem în continuare în concurența economică cu restul lumii. Trebuie să modificăm acest lucru dacă vrem să supraviețuim. Să începem cu semințele în anumite țări, Danemarca, Germania, Olanda, Suedia și Anglia, numai pentru aceste țări am cifre, a sporit productivitatea uh, din anii 1960, dar în ultimii 10 ani uh, productivitatea n-a crescut foarte mult. Și sunt foarte multe motive pentru acest lucru. Dar există o țară aici, e o linie neagră, e Danemarca, care iese în evidență, iar realitatea spune că în același timp a scăzut uh, utilizarea azotului cu 30%, uh, au scăzut emisiile de amoniac cu 30%, au scăzut uh, emisiile de gaze cu efect de sură cu 50% și au redus utilizarea pesticidelor cu 50%. Tehnologia uh, este un motiv, dar un motiv principal este faptul că în țara aceea se folosește cel mai mult în Europa cam 90% se folosesc soiuri noi în fiecare an pentru că avem uh, un sistem foarte bun listat. Fermierii știu cum să obțină informațiile despre semințele pe care le doresc și fiecare regiune din Danemarca uh, știe exact uh, ce soi de plantă e nevoie pentru ferma respectivă, dacă este uh, o fermă, o exploatație convențională, una ecologică, dacă e pentru consum propriu sau pentru comercial. Fiecare agricultor poate să găsească soiul respectiv care și spune exact cât uh, poate să reducă, eu știu, utilizarea fungicidelor. Lista îi spune acest lucru, lista a fost testată din uh, diverse puncte de vedere al, ale calității. cu conținutul de proteine, rezistența la secetă, rezistența la, la fungicide. Uh, deci toate, dacă am folosi aceste uh, elemente și dacă am testa mai bine semințele, uh, am ști imediat uh, ce se poate face și agricultorul al ști care este această valoare comercială și agronomică. Testul acesta este foarte important. Cine spune lucruri importante este, de fapt, protecția consumatorului. Iar agricultorul știe exact ce cumpără în momentul în care uh, semințele au fost uh, testate din acest punct de vedere al valorii comerciale și agronomice. Există întotdeauna discuții între cei care îmbunătățesc, ameliorează plantele și agricultorii agricultorii se uită, analizează legislația și își dau seama imediat care este calitatea semințelor care a sporit în fiecare an. Și în acest moment eh, în care trebuie să alcătuim acest nou, nou instrument legislativ, trebuie să îi eh, încurajăm pe cei care ameliorează plantele să facă acest lucru, pentru că altfel noi am pierdut con- concursul acesta, competiția aceasta în Europa în ultimii 10 ani. Sunt foarte multe tipuri diferite de exploatații agricole în Europa. Sunt uh, exploatații uh, bio, sunt exploatații convenționale și așa mai departe. Dar uh, la testul acesta al valorii comerciale și agronomice, toate soiurile organice pot fi testate. Există o diferență între soiurile organice și celelalte. Soiurile organice intră în concurență cu alte elemente nenecesare pentru agricultura convențională, unde ne ajută produsele chimice. Deci aceste soiuri trebuie testate din punct de vedere organic pentru a le garanta agricultorilor respectiv că s-au făcut testele necesare și că uh, semințele sunt organice, agricultorul trebuie să știe că soiul respectiv va fi uh, util. Acestea sunt chestiunile pe care le cerem noi și știm de asemenea că există sisteme listate în Europa, înregistrate, care funcționează, cum e cel danez, dar mai există și alte sisteme în Germania, în Marea Britanie, și așa mai departe ele trebuie să se răspundească la nivelul legislației europene, astfel încât toți agricultorii, mai ales în noile state membre, să aibă acces la informațiile uh, respective referitoare la un soi potrivit pentru agricultorul respectiv. Agricultorii se tem că deschidem o piață foarte mare pentru o serie întreagă de chestiuni, de semințe netestate care vor intra pe piață și despre care ei nu știu nimic. În anumite țări există o piață neagră a semințelor și mulți agricultori pierd acolo pentru că sunt înșelați. Cumpără niște semințe, li se spune că sunt de bună calitate, iar cel care pierde este agricultorul sărac uh, și mic și sunt vreo 2-3 milioane de asemenea agricultori în Europa. Apoi ajungem și la subiectul materialelor eterogene. Nu este un soi și nu este nici vorba de un soi mixt. Știm că vor fi foarte multe situații în care firmele vor folosi aceste materiale, le vor numi materiale eterogene și vor putea să înșele cu ele. Și nu e bine pentru agricultorii care vor să folosească materialele eterogene. Așa că vă rugăm să găsiți o soluție în care cei care doresc să folosească materialele eterogene să aibă o piață anume destinată lor și să nu poată intra oricine pe piața respectivă și să beneficieze de piața respectivă. Piața de nișă. Se pot spune foarte multe aici. Nu e vorba de soiuri vechi, asta nu e piață de nișă. Noi înțelegem uh, piața de nișă ca un, un fel de organizație de profesioniști care doresc să ducă la conservarea soiurilor. Deci nu este o piață de profesioniști. Trebuie să fim foarte siguri că Trebuie să fim foarte siguri ce facem în acest domeniu. Orice poate să fie o piață de, niș, de nișe și un soi protejat poate fi un soi de nișe. Dacă este protejat, dacă duce la o bună calitate, devine nișe, dar nu mai e nișe dacă intră prea mult pe piață. Iar din punct de vedere al agricultorilor, sunt foarte mulți care sunt foarte sensibili la costuri și am auzit, da, că 150 de, mii, 150 de euro, eu știu, pe an nu e mare lucru. În Europa avem uh, 2-3 uh, milioane de uh, agricultori care nu își pot permite să plătească uh, această contribuție în fiecare an. Ea trebuie să fie scăzută, pentru a-i putea ajuta pe micii agricultori să supraviețuiască și să-și permită să cumpere semințe de înaltă calitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie. Grazie, Tor Köfed. Mulțumesc foarte mult, domnule Köfel, și dau cuvântul lui Garlic von Essen de la Asociația Europeană pentru Semințe, 10 minute. Apoi uh, vor urma întrebări și avem până la șase jumate timp să facem o dezbatere, pentru că de atunci nu vom mai avea interpreți. Avem 35 de minute maximum pentru dezbatere, așa că le puteți adresa întrebări uh, experților. Domnule Von Essen, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face mare plăcere să fiu cu dumneavoastră aici și o să încerc să vorbesc foarte repede. Uh, am o prezentare pe diapozitive, să sperăm că va urma și o dezbatere, dar să sperăm că voi reuși să vorbesc și pe scurt. Titlul este simplu, potențial de creștere. Asta este pentru noi propunerea Comisiei. Este un potențial de creștere, un potențial de a îmbunătăți realizările puternice ale acestui sector în Europa. Și de asemenea încercăm să promovăm cele mai bune produse pentru agricultorii noștri, pentru crescătorii de legume, de plante. Ați primit o notă din partea secretariatului privind structura sectorului semințe în Europa, iar unele din fapte apar pe diapozitive Adică se elimină o serie întreagă de concepții greșite. Nu există, nu e adevărat că doar câteva companii domină Europa. Imaginea este mult mai complexă, ține de recoltă, de, ține uh, de țară, ține de specie. Da, există o concentrare ca în orice alt sector economic. Așa încât de ce ar trebui să fie sectorul acesta diferit de altele? Este un sector de înaltă tehnologie. Lucrăm aici cu uh, cunoștințe științifice și tehnice foarte mari, care costă mulți bani. Deci, sigur, concentrarea este un fenomen natural, dar după cum uh, vi s-a spus, uh, situația nu este așa de gravă în Europa cum este în alte părți ale lumii. Motivul este eficiența legislației europene pe care o dezbateți în acest moment care asigură un teren de egalitate pentru toată lumea, care asigură o posibilitate obiectivă ca agricultorii să-și compare calitatea produselor și, de asemenea, uh, le permite companiilor mici să beneficieze de faptul că produsele lor sunt mai bune decât produsele marilor companii. Acestea sunt pilonii legislației europene în ceea ce privește materialul de reproducere eh, pentru plante. Identitatea produsului, adică ce avem noi acolo în eh, pliculețul respectiv, calitatea seminței, ce anume face semință, să, ce fac semințele respective dacă sunt eh, cultivate cum trebuie și cerințele legate de sănătate, adică siguranța că fermierul acela care plantează semințele acelea nu sunt bolnave. Pilonii aceștia au avut foarte mult succes. Au fost motorul sectorului semințelor din Europa și l-au transformat într-un lider uh, mondial. Cred însă că sunt concepte care sunt împărtășite de toți utilizatorii de material de reproducere uh, vegetal. Fie că ești un mare agricultor, fie că ești un agricultor de nișă fie că folosești soiul vechi. În orice caz, dacă utilizezi acest material de reproducere vegetală, vrei să știi ce folosești, vrei să știi că materialul este de calitatea pe care o aștepți și că pe uh, câmp poți să crească ce aștepți să crească și că nu o să te, ai, uh, să te confrunți cu niște dăunători la care nu te așteptai. Acești piloni uh, au fost menținuți în propunerea uh, Comisiei Europene, iar noi din acest sector putem să subliniem ideea aceasta și vă rugăm să mențineți acest uh, pilon, pentru că ei sunt garanția, sunt gardienii succesului în acest sector. Există și niște preocupări legate de această nouă propunere legislativă. Sunt o serie întreagă de derogări, o serie întreagă de exceptări o serie întreagă de indicații de piață foarte specifice și încă nu știm exact ce e cu ele. Azi dimineață discutați despre următoarea problemă. Cine anume este inclus acolo? Cine este operatorul profesional? Din punct de vedere al asociației noastre, suntem de acord că este vorba de punerea pe piață a materialului de reproducere uh, vegetal. Nu e vorba de schimburi între grădinari, e vorba de operatori profesionali, adică firme care fac bani din această afacere. Asta este esența acestei, uh, acestui instrument legislativ și trebuie să fim cu toții de acord că despre asta e vorba. Dar poate că definiția nu este suficient de clară în propunerea Comisiei și trebuie să fie îmbunătățită pentru că s-au pus foarte multe întrebări astăzi aici. Apoi, problema este prezența unui număr mare de derogări privind pie- piețele de nișă, privind materialul eterogen, privind materialul de conservare. Și avem cumva impresia că e o încercare de a da multe șanse multor piețe specifice dar încercarea aceasta nu face decât să complice lucrurile și fac uh, toată situația mult mai greu de înțeles și trebuie să îmbunătățim lucrurile aici. Uh, Comisia folosește un instrument, o descriere uh, o recunoscută în mod oficial, dar ea trebuie folosită nu numai pentru un element al pieței, ci pentru mai multe. Așa că, pe de o parte, există nevoia de a garanta accesul la informații al consumatorilor, care trebuie să aibă informații despre produsele respective, dar, pe de altă parte, trebuie să se uh, reducă povara financiară și administrativă uh, care nu trebuie să treacă prin toată procedura de înregistrare cu produsele tradiționale. Ați vorbit uh, despre pragul acela de uh, 2 uh, milioane ca cifră de afacere și 10 angajați ca firma respectivă să fie exceptată. Noi nu suntem de acord cu acest praf. Eu personal aș spune că dacă aș fi șeful unei firme care are o cifră de afaceri de 2 milioane și câțiva angajați, nu aș crede că sunt chiar amator. Mm, o asemenea cifră de afaceri arată că sunt un operator profesionist și chiar fac bani pe piața asta, ceea ce e corect. Și de asemenea este corect ca operatorii aceștia să îndeplinească măcar un minimum de condiții. Așa că nu suntem de acord cu excluderea lor, am fi de acord cu adaptarea regulilor. Și ultimul punct la care doresc să mă refer este cel care se referă la trasabilitate și la transparență și la încrederea în sistem. Considerăm că toți operatorii activi pe piață au o datorie față de clienți și anume să le asigure un anume grad de transparență, ceea ce înseamnă faptul că trebuie să se înregistreze ca operator profesional care vând material de reproducție clienților. Și credem că nu e prea mult să cerem așa ceva și nici nu trebuie să fie o sarcină administrativă foarte mare, pur și simplu de uh, completat un formular. Iar apoi uh, se mai pune problema etichetării corecte a produsului și anume ce trebuie să-i spui clientului prin eticheta respectivă, și acolo trebuie să există un set minim de informații care trebuie să fie prezentate, fie că e vorba de marca de, de piața profesionistă, fie că e vorba de o piață de nișă, dar poate găsim altă denumire pentru piața asta de nișă. Și în cele din urmă, e vorba de încredere. Totul se reduce la încredere. Oamenii nu pot să se uite la o sămânță și să nu știe ce crește din sămânța respectivă. E nevoie de un sistem, de proceduri care să uh, îi permită agricultorului să știe că materialul ăsta e produs conform acestui sistem, am încredere în sistem și atunci am și niște așteptări apropo de ce o să răsară din semânța aia pe câmpurile mele. Avem nevoie de încredere, avem nevoie și de flexibilitate, iar flexibilitatea aceasta nu trebuie să pună în pericol încrederea. De aceea am aici această ultimă propoziție. Legislația viitoare trebuie să fie credibilă, care promovează inovația, asigură calitatea pentru clienți și pentru producători, dar și menține un nivel de egalitate pentru toți operatorii profesionali într-o piață comună pentru materialul de reproducere vegetal. Dacă realizăm acest lucru, și ca răspuns la întrebările de azi dimineață și de astăzi, atunci revizuirea legislației și-a atins scopul. Pentru că sporește eficiența, sporește viteza, crește, scade costurile pentru cei care ameliorează plantele și pentru clienți și cu toții vom avea de-a face cu un sistem mai bun decât cel din trecut. Pe lângă faptul că uh, vor fi mult mai puține pagini de trecut, de, de citit decât în trecut și dacă lucrul acesta se va rezolva până la sfârșitul mandatului actual al Parlamentului, va fi minunat. Vă mulțumesc pentru atât. Grazie a Gary Monessen anche per lo eh, spunto propositivo. Mulțumesc foarte mult eh, pentru propunerile utile făcute la sfârșitul prezentării. Trei persoane doresc să ia cuvântul. Dorfman, Häusling și Agnew. Așadar, le dau cuvântul imediat ca să poată pune întrebări sau să facă comentarii și după aceea vom da ocazia experților să răspundă. Și după aceea vom uh, trage concluzii, fiecare va avea câte două minute ca să răspundă. Deci, domnul Dorfman. Aș vrea să mă refer la uh, prezentările ultimilor patru experți. au fost foarte, au fost foarte interesante toate prezentările. Cred că uh, aceste, aceste prezentări au fost atât de interesante pentru că au arătat că vorbim despre două chestiuni diferite și care n-ar trebui să fie amestecate. Mai întâi, E, avem uh, agricultura clasică, să spunem așa, convențională și mii, poate milioane de fermieri care produc uh, hrană pentru piață. Oricine face asta folosește semințe sau cartofi sau mai știu eu ce, cartofi de sămânță, uh, Uh, sau orice cultură ar avea, uh, are nevoie de certitudinea că semințele pe care le-a cumpărat sunt exact cele care trebuiau să fie. Și apoi mai există și altă piață, putem să numim piață de nișă sau mai știu eu cum. Și aici avem oameni care produc pentru piețe mici și au și ei tot dreptul să existe. Și cred că acest regulament despre care vorbim nu este locul în care să discutăm ce e mai bine și ce e mai rău. Cred că trebuie să găsim soluții corecte și potrivite pentru ambele categorii. Și cred că acest lucru a fost exprimat foarte clar de cei patru experți. Așadar, am o întrebare pentru primul uh, vorbitor, pentru domnul Rap. Ați vorbit despre domeniul de aplicare al uh, regulamentului și că acoperă operatori care n-ar trebui să fie acolo. Cred că vă referiți la articolele 2 și 3. Articolul 2 uh, menționează doar companiile care sunt acoperite de această reglementare și articolul 3 menționează faptul că acest lucru trebuie făcut profesionist. Aveți propuneri concrete uh, prin care să definim mai bine această chestiune, cred că definiția lasă de dorit acum. Apoi, domnului von Essen, ați vorbit despre piețele de nișă. Cum ați defini o nișă? Ați spus că nu vă place reperul legat de 10 angajați și 10 milioane rulaj și 2 milioane rulași, mă scuzați. Aveți uh, o propunere pentru o definiție mai bună a unei piețe de nișă? Și apoi ultimul uh, lucru, domnul profesor Papa vorbea despre lucrurile necesare și suficiente. Uh, pot fi de acord cu asta, pot să-l împărtășesc, dar Dar nu puteți pur și simplu să veniți cu o listă în care să se spună ce varietăți sunt disponibile și în ce regiune, dar și cum le muți dintr-o regiune în alta. Și depinzi de ce vor spune companiile. Și fiecare companie va spune că varietatea sa e bună. Și atunci cine o să decidă care e cea mai bună? Cine va stabili dacă acest lucru e corect sau nu? Uh, un, o instituție publică sau cine face asta? Mulțumesc, domnul Asling. Uh, mai întâi o întrebare pentru domnul Cufet. Uh, colegul a spus că există o piață neagră. Puteți să ne dați cifre în legătură cu dimensiunile acestea? Aveți impresia că e un uh, fenomen răspândit în Europa? Am uh, a auzit uh, ce trebuie să reglementăm, dar am auzit și că în, în ciuda lipsei de reguli comune, industria semințelor se descurte foarte bine pe piața mondială. Deci vă așteptați să aveți o cotă de piață și mai mare. Care ar fi beneficiile pentru toată lumea? Dacă vreți să existe reguli mai integrate și antevorbitorul a spus că nu vreți o piață de nișă. Deci totul este ideal. Practic ați spus că totul e în regulă. Ați spus că totul e în regulă. Acum, vorbiți despre nevoia de a aduce totul la oaltă mai degrabă decât cele 250 de varietăți. Să includem așadar și uh, toate uh, ierburile, toate planturile ornamentale, toate uh, ierburile aromatice și așa mai departe. Și avem colegi care nu, mm, care nu, sunt, care nu vor să existe niciun fel de reglementare. Și nu cred că ar trebui să amestecăm centralizarea cu armonizarea. Comisia a spus că nu este nicio problemă de concentrare pe piața europeană. Dumneavoastră ați fost uh, destul de vagi în comentariile noastre în unele domenii, uh, spunând doar că lucrurile nu sunt atât de rele ca în Statele Unite. Puteți să-mi dați niște cifre? Nu știu cât, 5, uh, la 5 companii au 50% sau peste 50% din toate varietățile de porumb în, porumb de mălai în Europa și 70% din piață. Mm, mie asta îmi sună a concentrare deja. Mai sunt și alte domenii care nu sunt uh, într-o situație la fel de bună ca zona uh, produselor vegetale. Ce facem dacă o companie are 40% din toate varietățile de roșii, de tomate? Uh, deci, în anumite domenii evoluăm către o situație de concentrare știți, dacă, sau de exemplu, dacă trei companii au 90% din piața de spanac, înseamnă că nu ai prea multe posibilități de a alege. Deci mi se pare că e o contradicție, pentru că pe de o parte avem cifrele prezentate de comisie, dar acestea sunt cifre care arată că din potriva avem concentrare pe piață și că ne îndepărtăm de țelul de a avea mai multă varietate. Trebuie să putem reacționa la probleme, dar uh, dacă restricționăm uh, cifre, nu o să putem să aducem producțiune pe piață. Pentru că nu vor fi astfel de produse. Mulțumesc! Aș ruga colegii să pună întrebări mai scurte ca să putem să dăm cuvântul colegilor din nou. Domnul Agnew. Domnule președinte, spuneți-mi cât timp am, vă rog. Patru minute ar fi, da. Da, în regulă, n-ar fi o problemă. Trei întrebări, una, două foarte specifice, una pentru vorbitorul din uh, Austria, care a spus că a existat o pierdere de 74% a diversității de la primul război mondial încoace, de, în ultima sută de ani. Asta înseamnă că în 1918 în Austria, să zicem că erau o mie de specii de plante și acum sunt doar 240. Asta spune această afirmație și îmi pare greu de crezut, cu tot respectul, iertați-mă. Da, poate că unele specii s-au redus în număr, dar aș fi uimit dacă ar fi, aș afla că au dispărut complet. Următoarea întrebare este pentru domnul din Danemarca cu o prezentare foarte impresionantă în ce privește varietățile care își păstrează uh, randamentul. Foarte bine s-a realizat acest lucru folosind hibrizi, dar asta mă duce la o altă întrebare. Asta este o poveste de succes pentru industria semințelor. Credeți că e nevoie de nouă legislație dacă ne gândim la această poveste de succes sau mai degrabă să lăsăm lucrurile uh, să se rezolve singure? Și în fine, acest Parlament a avut o reacție Ah, rapidă și a uh, interzis fără niciun fel de justificare uh, uh, o varietate, dar totuși varietățile noastre sunt de 20 de ani în pregătire și veți folosi aceste tratamente pentru semințe, dar dacă acestea sunt eliminate, Uh, sunteți într-un dezavantaj pentru că v-ar crea niște probleme uh, și poate asta acoperă o slăbiciune în uh, varietate. Poate puteți comenta această atitudine și reacția Parlamentului. În regulă. În concluzie, domnul Rodu și după aceea dăm rapid cuvântul experților. Mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi fi foarte succintă. Cred că dacă vorbim despre nișe, n-ar trebui să vorbim despre rulaj, ci despre semințe. Deci puteți fi de acord că am putea vorbi mai mult despre semințe mai degrabă decât de rulaj și de număr de angajați, Începește concentrarea. Am auzit că totul costă foarte mult, în special cercetarea și dezvoltarea. Cred că până la urmă ce trebuie să vedem este că oamenii care se ocupă de vechile varietăți de plante uh, sunt lăsați să continue să lucreze și dacă alții se ocupă de produsele de masă, uh, pieței de masă și pot fi implicați și în cercetarea și dezvoltare, în regulă Uh, nu vreau să critic, dar uh, ambi, ambele categorii trebuie să nu fie afectate. Doamna Pariso a vorbit despre lipsa unei monitorizări corespunzătoare a sănătății plantelor. Așadar, îi întreb pe toți vorbitorii, chiar se întâmplă asta și ce consecințe are, ce trebuie să facem, pentru că sănătatea plantelor trebuie să fie monitorizată la fel ca și alte probleme legate de Uh, alimentație și de nutriție. Vă mulțumesc. Da? Și un comentariu foarte scurt, doamna Kadenbach, în ce privește problema pieței uh, negre, pieței neoficiale a semințelor. avem nevoie de transparență și cred că această audiere a Parlamentului e un semn că vrem să fim transparenți, avem nevoie de transparență. La pagina 5 a documentului pe care l-am primit astăzi uh, se menționează factorii care pot limita concurența pe piața semințelor și se concluzionează că e foarte dificil să se descrie sectorul și avem o ilustrație. Uh, ați putea să vorbiți puțin despre asta, vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, așa cum spuneam, o să dau din nou cuvântul celor șase experți și uh, aș, uh, i-aș ruga să se cantoneze la răspunsurile la întrebări 3-4 minute maxim pentru fiecare, doamna Cherco. scuze. Nu am înțeles întrebarea legată de sănătatea plantelor. Nu am înțeles uh, întrebarea legată de sănătatea plantelor. non. Întrebările sunt uh, diferite. Haideți să o ascultăm pe doamna Parizon. Nu este aici. Atunci, domnul Ralph. Dat fiind că majoritatea întrebărilor au fost puse în germană, aș vrea să le răspund și eu tot în germană. Domnul Dortmund, da, sigur, avem uh, propuneri în legătură cu modul în care definiția ar putea fi clarificată. Uh, și mă gândesc la ce a spus și domnul Essen. mai ales uh, punctele 3, uh, 6 sub punctele A până la E ar trebui eliminate și ar rămâne numai punctul F, comercializarea, punerea pe piață și am adăuga aici uh, formularea pentru scopuri comerciale, de exploatare comercială, așa cum avem și în directivele actuale. Și să adăugăm în articolul 2.d cuvintele cuvântul înclină uh, să ar fi trebuit să fie eliminat încă nu corespunde realității. Și apoi, la întrebarea domnului Rodes, da, îmi imaginez că... Nu, haideți să clarificăm ceva. Piața nu s-ar baza pe dimensiunile companiei ca atare, ci doar pe dimensiunile acestea pentru anumite materiale, astfel încât am avea o abordare pe tipuri mai degrabă decât o abordare pe uh, uh, rulajul total, pentru că autoritățile trebuie să fie capabile să judece, să decidă dacă o companie intră în această categorie sau nu. Dar există alți indicatori mai potriviți. Suprafața, de exemplu, pe care se produce, se produce mm, planta respectivă. Putem folosi regulamentul uh, pentru micii fermieri, privind micii fermieri, care are definiții legate de regiuni, dependente de regiuni. Deci aici variază criteriile și dacă produci la un anumit nivel, poți fi considerat, uh, clasificat ca piață de nișă. Apoi, Domnule Agnew, nu vorbeam de specii, ci de varietăți, dar în vechiul sens, nu în sensul actual, și anume, asta înseamnă că, sigur că e dificil științific să compari un număr pe care îl poți uh, măsura cu ușurință după ce sistemul de înregistrare este introdus, cu momentul dinainte când nimeni nu ținea contul acestor chestiuni, dar conform uh, evaluărilor băncilor, de gen, băncilor genetice naționale și private și conform cercetărilor făcute în registrul uh, companiilor în diferite țări, se poate trage concluzia că aproximativ, deci este o estimare, că aproximativ 70% din varietatea genetică, deci în varietăți, nu conform varietăților uh, Uh, din Statele Unite, dar diferite tipuri de sol și diferite genotipuri uh, au fost deja pierdute. Deci ele nu mai sunt disponibile, nici măcar în uh, bănci genetice. Dar 25% dintre ele încă există, mai ales în bănci genetice. Deci ce este pe câmp e și mai puțin. Dar ce am conservat ar putea fi reutilizat pentru cultivare ulterioară și apoi începește sănătatea plantelor în general. Cred că Comisia a adoptat abordarea corectă atunci când s-a concentrat asupra varietăților de carantină care n-ar trebui să fie lăsate să pătrundă și dacă acestea pătrund și încep să acționeze, și dăunătorii uh, privind calitatea, care sunt foarte importanți pentru mine ca fermier, uh, aceștia pot fi abordați prin uh, metode agricole, culturi mixte, rotația culturilor și mai departe. Însă există anumite situații în care singura soluție este utilizarea masivă de produse chimice, dar Uh, prezumția uh, de pornire este că ar fi posibil să îmbunătățești situația <coughs> prin măsuri de control. E o idee cu care eu nu sunt de acord, pentru că dacă ceva se întâmplă, trebuie să acționezi în câteva ore doar. Mulțumesc. Eh, sì, io faccio una risposta, non ce la faccio in tedesco. <laughs> Signor... Da, în ce mă privește, aș vrea să îi răspund domnului Dorfman și să-i spun următoarele. Testele agronomice trebuie să se fac în funcție de situația la momentul respectiv. Este, va, este vorba despre o valoare agronomică și de utilizare pentru soiurile care nu au o astfel de valoare sau au astfel de valoare pe piață. Nu văd de ce nu am, am putea să le cerem să fie înregistrate și certificate astfel încât să fie comercializate. Da, producătorul poate că produce cantități mai mici, dar poate că cineva dorește acele cantități. Pentru că altfel fermierii nu ar avea de ales. S-au făcut deja foarte multe eforturi la nivel european, dar uh, dacă impunem costuri suplimentare, cine le va acoperi? E o problemă complexă. Asta e problema pieselor de nișă, pentru că dacă nișa încetează să mai fie nișă, se dezvoltă foarte mult, e nevoie de un sistem care să garanteze certificarea. Simplă valoare agronomică nu e suficientă ca motivație. Trebuie să procedăm eventual de la caz la caz. Uh, cred că la cosa v-am povestit meglio, bine <laughs> Dacă îmi dați voie să intervin aici, eu cred că ar trebui să privim lucrurile un pic mai nuanțat. Ameliorarea plantelor, metodele acestea moderne, au dus totuși la diversitate – soiurile locale au fost conservate, plus au apărut soiuri. Mulțumim! Acum domnul Torcăfel. Mulțumesc, domnule președinte. S-a pus o întrebare în legătură cu piața neagră a semințelor. Da, e vorba de importurile ilegale de semințe necertificate. Acestea intră în Uniunea Europeană fără a fi controlate de fel. Și uh, dacă vorbim despre sănătatea plantelor, uitați-vă doar la Noua Zeelandă. Nu importă nici mm, cea mai mică cantitate de material, de înmulțirea plantelor sau plante de niciun fel fără să le controleze înainte. Nici turiștii nu pot să introducă nimic. Există însă țări unde nu există reglementări atât de severe, fermierii produc semințe, fac schimburi cu ele și alte lucruri și sunt companii care profită de pe urma acestui sistem. Dar uh, e foarte posibil ca semințele respective să nu aibă o productivitate foarte mare. Deci, se pune problema calității semințelor. Cum putem să obținem informații? Fermierii trebuie să fie siguri că ceea ce cumpără e ceea ce doresc. Deci, trebuie să fie informații. Există o listă clară care să informeze fermierul cu privire la ceea ce cumpără. Și aici fac legătură cu piețele de nișă. Și la reper se discută despre ele. Să zicem că avem un mic fermier care are o idee bună, găsește un soi, găsește un teren, găsește un restaurant care e gata să-i plătească un preț bun pentru producția respectivă. E bine, acești mici fermieri vor să își asigure respectiva piață, chiar dacă e mică, pentru ei înșiși. Însă foarte adesea, dacă au succes, intervine altcineva, un fermier mai mare, poate chiar profesionist, care poate produce mai mult și poate să reducă prețul. De fapt, fermierul de la început, cel cu ideea, pierde foarte repede avantajul inițial. Așa că, după părerea noastră, nu e neapărat uh, cea mai bună idee să deschidem piețele de nișă tuturor celor care vor să intre, pentru că astfel nu mai protejăm pe cei care își câștigă existența din astfel de piețe. S-a mai pus o întrebare și anume dacă există un sistem foarte clar de inventariere, dacă există o listă clară, mai e nevoie oare de legislație? Da. Pentru că Cel mai important lucru atunci când cumperi un soi e să știi care este randamentul. Iar asta e valabil nu doar pentru soiurile tradiționale, ci și pentru cele bio. Acestea trebuie testate să se știe care e cantitatea de azot pe care o absorb și care sunt emisiile de CO2. Pe viitor, va trebui să ținem seama nu doar de protecția mediului, ci și de, de faptul că va trebui să dovedim științific toate lucrurile astea pe care noi le legiferăm acum. Iată de ce trebuie să elaborăm o strategie pentru viitor care să țină seamă de nevoile consumatorilor și prin care să dovedim, să demonstrăm care este producția de CO2, care este aportul necesar de insecticide sau pesticide. Doar astfel fermierii vor putea alege în cunoștință de cauză. Mulțumesc! Președintele. Bun, mulțumesc și ultima intervenție, domnul Garlich von Essen. Da, mă uit la ceas și o să încerc să mă încadrez în cele patru minute. Mai întâi, concentrarea invocată de domnul Hoisling și apoi uh, cealaltă întrebare. Da, avem aici uh, un grafic foarte frumos care ne arată situația la nivel planetar, dar nu e un grafic complet. Nu, aceasta este realitatea 100%. Da, există anumite recolte și, dacă pot să folosesc acel termen, există și piețe de nișă. Pe piețele foarte mici nu vor exista sute de mii de companii care să de acolo, pentru că nu e suficient spațiu pentru toată lumea. În schimb, pe piețele mari, cerealele, există foarte multe companii dispuse să investească. Aceste piețe sunt regionalizate. E important, deci, să înțelegem că nu există piață pentru o semință. Avem mai multe semințe pe o piață în funcție de recoltă, de regiunea în care se cultivă și în funcție de hibrizii cu care se lucrează sau nu. Da, sunt foarte multe autorizări, licențe de obținut. Este un sector uh, ce se bazează pe modelul cooperativei. Și astfel se poate face față concurenței combinându-ți uh, forțele cu altul. Deci oamenii trebuie să se adune, să colaboreze pentru a rămâne competitiv pe piață, pentru că noi nu privim doar la scară europeană, ci la scară globală. Iar uh, companiile acestea au ales diverse strategii pentru a-și asigura succesul. Da, deci există concentrare, dar să fiu sincer, pe mine nu asta mă îngrijorează. Nici uh, sectorul nu este îngrijorat și nici fermierii. Poate unii or fi, dar vorbim despre 95% din piață. Există 40.000 de soiuri în catalog și, cum uh, am aflat, există destul de mulți oameni care sunt mulțumiți de cum funcționează sistemul alții vor schimbare, e vorba de cei din piețele de nișă. Dar consensul este că trebuie să creem o oportunitate celor care lucrează cu alte tipuri de material. Despre ei vorbim. Deci noi nu vorbim acum atât de mult despre piețe, cât despre materiale. Iar cei care vor să folosească aceste materiale trebuie să o poată face, iar pentru asta e nevoie de reguli. Doamna Rodus, cred că e cea care a pus problema foarte bine. N-ar trebui să ne uităm mai degrabă la cantitatea de producție, la kilograme, tone, mai degrabă decât la cifra de afaceri? Da. Este un criteriu care a fost uh, folosit în uh, vechea legislație privind uh, conservarea biodiversității. Poate nu e cel mai bun, dar cred că merită analizat. Mai este o întrebare la care vreau să revin. Și să răspund domnului Dorfman. Avem un act legislativ care încearcă să instituie două piețe diferite, da, cred că în mare măsură așa este. Însă pentru piețele de nișă avem um, o diferențiere destul de mare. Nu știu cum se poate face asta deocamdată. Avem propuneri, suntem gata să vi le punem la dispoziție. Să cred că nu e imposibil să ajungi la o astfel de sistem acceptat reciproc, prin care se păstrează o reglementare pentru piața celor care sunt profesioniști, dar se lasă oportunități și celorlalți. Mulțumesc! Grazie, grazie a... Uh. Președintele, mulțumesc domnule von Essen, mulțumesc tuturor experților care au intervenit la această audiere. Mulțumesc de asemenea și colegilor deputați. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care au însuflețit dezbaterea. Iată discuții care au fost foarte utile. Încheiem aici și următoarea noastră ședință va avea loc pe 2 decembrie, aici la Bruxelles, de la orele 3 după masă până la 6 și jumătate. O seară bună tuturor!